Okay, colleagues, I think we can make a start. Dragi colegi, cred că putem începe. Avem o sală goală în această după-amiază, dar cred că veți fi de acord că ședința de dimineață cu Parlamentele Naționale a fost extrem de reușită. Membrii din Parlamente din 24 de țări cu o bună participare. 24 de țări din UE plus colegi din diverse țări africane. Și a fost un schimb bun și foarte util Acum revenim la afacerea noastră de zi cu zi și începem cu un punct foarte important, punctul 12 pe ordinea zi. Pentru o mai mare durabilitate a datoriei țărilor în curs de dezvoltare, vă aduceți aminte și eu mi-aduc aminte foarte bine că ne-am implicat în campanii în anul 2000 pentru ca datoriile unor dintre țările cele mai sărace de pe mapamon să fie anulate de, da, de atunci, de la criza financiară din 2008, diverse eh, politici eh, de facilitare cantitativă și alte politici care s-au aplicat și acum apar din nou subiecte legate de datorii și îndatorare. Raportorul nostru este domnul Charles Gören, să se dau cuvântul, e o discuție fără raport în această fază. Domnule Gărân, așteptăm părerile dumneavoastră și Charles, ai cuvântul. Mulțumesc, doamna președinte. După cum am spus, aștept reacțiile colegilor pentru a face expunerea de motive și să vă supun atenției la ședința viitoare un proiect de rezoluție. În ce privește datoriile, putem spune multe lucruri. Să spunem lucrurile cele mai simple sau chiar banale. <clears throat> Datoria poate fi salutară sau malefică. E salutare. dacă recurgerea la împrumut uh, uh, e folosită pentru ceva care continuă să funcționeze după ce a fost rambursată. Dacă e împrumut pentru a servi nevoi de consum sau pentru corupție, e negativă. Se poate folosi datoria pentru ceva durabil. Aceasta trebuie să fie conduită și pentru persoanele private, ca și pentru actori economici sau politici să se ia bani cu împrumut cu ușurință <clears throat> va transmite generațiilor următoare povara rambursării. Cei care sunt acum la școală vor trebui să plătească datorile părinților când vor fi adulți. Să dai bani cu împrumut cu ușurință înseamnă să-ți asumi riscuri responsabile cât pentru cei care iau bani cu împrumut și cei care dau bani. Acest raport nu vrea să reproducă nu știu câta oară situația îndatorării țelor în curs de dezvoltare, și mai degrabă are ambiția de a da Uniunii Europene niște reguli elementare care pot, dacă nu se rezolve problema datorării excesive, măcar să prevină noi derive în domeniu. În acest scop, trebuie să se țină cont de principalele elemente în interacțiunea pe care fi bine să se accepte apoi de către ansamblul actorilor instituționali, politici și privați un fel de cod de conduită care să facă în așa fel încât recurgerea la credite să fie o parte a soluției mai degrabă decât sursa unei spirale infernale marcate de declin economic, <clears throat> sărăcie socială și alte crize de guvernanță în țările în curs de dezvoltare. Pentru a sintetiza, o să închei în două elemente, să spun pe de-o parte lucrurile fun- care funcționează, care nu funcționează și alte lucruri pentru a încheia pe o notă mai pozitivă, lucruri care funcționează și ar trebui să funcționeze și care ar trebui să fie puse în mișcare de către sistemul instituțional și politic. Ce nu funcționează? Lipsa de coerență în politicile macroeconomice. Să închidem ochii în ce privește <clears throat> risipirea resurselor unei țări pentru a plăti datorii, pentru a acoperi anumite pierderi de încasări bugetare și o atitudine fatalistă. Ce nu merge este să impunem cu redresarea finanțelor publice, al căror impact adesea este sub așteptări și, în plus, face să cadă în precaritate și sărăcie persoane care, ca să spunem cel puțin, sunt cel mai puțin responsabili de criza îndatorării. Ce nu merge este să antrenăm statele îndatorate în noi rapoarte de sau raporturi de dependență cu creditorii, indiferent dacă sunt publici sau privați. Ce nu funcționează este să se rezerve parlamentelor țărilor în curs de dezvoltare un rol marginal care le privează de o adevărată putere de decizie în ce privește gestionarea banilor publici. Ce nu funcționează este să se taraganeze transformarea obiectivă de dezvoltare durabilă într-o prioritate absolută în strategiile de dezvoltare. Ce nu funcționează este să se ignore ponderea economiei informale în țările în curs de dezvoltare, reamintind că recurgerea la credite le afectează puțin sau deloc, dar criza îndatorii riscă să îi marginalizeze și mai mult. <clears throat> și ce nu merge, lista nu e exhaustivă, o să închei în curând, se, se, se perpetueze starea de grație de care se bucură conducătorii cei mai corupți pe scena internațională, din motiv că nu se dorește amese cu întrebările interne. Câteva reguli care trebuie respectate sau câteva măsuri care trebuie adoptate. Mai întâi să existe toate precauțiile pentru a preveni o rătăcire a statului într-un stat în curs de dezvoltare să întoarcem spatele unui program de ajustare și altor metode de redresare. Statele îndatorate cunoaștem exemple și în Europa și din Africa și am um, avut un consens la Washington cu efectele negative sociale, economice pe care le a lăsat în țările în curs de dezvoltare. Ce ar trebui să facem? Să evităm să devenim complici unei degradări progresive a finanțelor publice dintr-o țară în curs de dezvoltare, dând bani uh, cu ușurință. E nevoie de o mai bună evaluare a riscurilor, nu doar să avem încredere în surse oficiale, ci și în uh, surse neoficiale, cum ar fi Transparency International, care ne conciliază în legătură cu fiabilitatea unui stat care ia bani compromis. Ce ar mai trebui să facem? Să facem în așa fel încât capacitatea de îndatorare a unei țări să rămână intactă. Asta nu înseamnă că ar trebui în permanență să recurgă la împrumuturi, dar e ceva important pentru că o țară care îi se ia accesul la credite nu se mai bucură nici de venirea investitorilor. E deranjate în integrarea în economia mondială. Ce mai trebuie să facem este să acordăm orice formă de asistență țărilor în curs de dezvoltare pentru a gestiona mai bine finanțele publice și în special în domeniile următoare. Consolidarea rolului parlamentelor în țările în curs de dezvoltare, parlamentele naționale trebuie să fie sprijinite în eforturile lor de a decide cu privire la buget și a controla executarea acestuia. <clears throat> Trebuie să se refuze să dea bani unei țări în doienlice. Acesta e un imperativ. Când capacitatea unei țări devine inexistentă, capacitatea de îndatorare unei țări devine inexistentă, trebuie să le caute alte mijloace pentru a redresa statul în cauză. În raport o să aveți o serie de măsuri care trebuie adoptate atunci când un stat e într-o situație pe care vrem să o prevenim, dar care, din păcate, nu întotdeauna se poate preveni. Cum ar fi abordarea proiect sau abordarea program nu trebuie să nu avem nicio reacție față de problemele întâmpinate de populația într-o țară în curs de dezvoltare care se hmm, prăbușește sub povara datoriei, trebuie să preferăm alte mijloace de recurs, nu doar pentru a, nu pentru a încuraja corupția, ci din potrivă pentru a securiza acțiunile în țările în curs de dezvoltare. Trebuie să preferăm din acest punct de vedere proiectele de dezvoltare referitoare la cei mai săraci și cred că trebuie de asemenea să punem capăt unor aberații de genul care constau din a considera ca ajutor public anularea unei datorii. Din acest punct de vedere, cred că ar fi important să facem o evaluare ex post atunci când se constată că nu mai există capacitatea de rambursare din partea unui stat. Dacă se recunoaște atunci trebuie să vedem dacă <clears throat> împrumutul a servit dezvoltării țării respective sau a contribuit la a se îndepărta și mai mult în circuite obscure. Dacă intenția și voința autorităților politice și administrative dintr-o țară, în ciuda bunăvoinței, are loc un eșec, putem discuta, dar dacă nu s-a ținut cont de pericolele unei țări care se îndatorează cu ușurință, atunci nu trebuie să consideră că e ajutor pentru dezvoltare. E nevoie de o responsabilizare și a creditorilor, care trebuie subliniat. Creditorii sunt și ei responsabili adesea de eșecul unei politici de îndatorare, la fel de vinovați ca și debitorii. Până la urmă, și aici foarte succint în prezentare, e important să ne gândim la acțiunile noastre în țările în curs de dezvoltare, cu scopurile cele mai importante în lupta împotriva sărăcii, pentru că e un drept inerent uh, omului, e un drept al omului, combaterea sărăciei, de, nu trebuie abandonată în momentul în care un stat e supraîndatorat, pentru a face în așa fel încât hmm, baza valorilor principale și a drepturilor fundamentale să fie respectate și politica nu poate să, hmm, să închidă ochii pe motiv că țara supraîndatorată e responsabilă de propria situație. Nu, este co-responsabilă, dar nu e singurul responsabil. Iar cei care nu sunt responsabili sunt mm, civilii, populația care suferă de pe urma acestui eșec. Iată, <clears throat> vă rog să interpretați aceasta ca reacție politică, un fenomen care există de mult timp. S-au spus toate, dar nu de către toți și trebuie să începem să lucrăm la aceste elemente care de multe ori sunt lăsate deoparte pe motiv că nu dorim să ne amestecăm în treburile interne ale unei țări în curs de dezvoltare. Cred că trebuie să găsim uh, tonul potrivit și să explorăm căile care pot să responsabilizeze partenerii din Africa și din alte părți. Aștept așadar reacțiile colegilor și sper că vor putea contribui cu propuneri cele câteva observații succinte pe care tocmai le-am formulat. Mulțumesc. Thank, thank you. Mulțumim, Charles. Acum raportorii din umbră. Ah, domnul Vențe înlocuiește pe domnul O să vorbesc în limba maternă, înlocuindu-l pe coleg. <clears throat> Mulțumesc, doamna președinte. Datoria țărilor în curs de dezvoltare e o problemă extrem de complicată <clears throat> la care ne-am referit adesea și la diverse conferințe organizate de UE și ONU, conferințe pe tema dezvoltării. Pe de o parte, împrumuturile permit multor țări în curs de dezvoltare să mărească scara investițiilor publice interne. E o problemă cu interpretarea în limba franceză. Acum funcționează. Okay, other people are hearing. No, it's gone again. Acum funcționează și în franceză, da, foarte bine. Vreți să o iau de la început sau merg mai departe? Problema datoriei țărilor în curs de dezvoltare e un subiect extrem de complicat, menționat de multe ori și la conferințele ONU consacrate finanțării dezvoltării. Pe de o parte, împrumuturile permit multor țări în curs de dezvoltare să mărească în mod uh, efectiv scara investițiilor interne, pe de altă parte, pentru unele țări, îndatorarea devine o povară excesivă care limitează capacitatea nu numai de a menține creșterea economică, ci și de a satisface nevoile de bază ale cetățenilor. În ce privește rezolvarea în instanța falimentelor sau a situației de insolvabilitate la diverse entități, când e vorba de insolvabilitatea unui stat, sunt consecințe economice și sociale extrem de importante. Nu trebuie să ne mirăm că de decenii se discută crearea unui cadru și a unui mecanism internațional eficace pentru a gestiona datoria țărilor. Importante dispoziții legate de acest subiect se găsesc în acordul de la Monterey din martie 2009 în legătură cu finanțarea dezvoltării durabile în lume și în special în țările în curs de dezvoltare. Se pare că subiectul cheie pentru îmbunătățirea durabilă a gestionării datoriei țărilor în curs de dezvoltare e chestiunea responsabilității. Aici mă refer la responsabilitatea entităților care acordă împrumuturi țărilor în curs de dezvoltare. Ar trebui să facă o evaluare fiabilă a bonității fiecărui stat și, prin urmare, asta ar trebui să prevină șocuri majore legate de comerț, conflicte armate sau dezastre naturale. Asistența tehnică pentru gestionarea datorii e la fel de importantă. Cei care iau bani compromot ar trebui să fie să aibă atitudine responsabilă, pentru că anularea datoriei poate să joace un rol important în eliberarea resurselor care ulterior să fie consacrate altor obiective de către țările în curs de dezvoltare. Cu toate acestea, acest gen de asistență trebuie condiționată de <clears throat> diverse elemente preliminare de combatere a corupției, transparența finanțelor publice, a transferurilor financiare și buna guvernanță. Domnul raportor din umbră Scheinfeld contează pe buna colaborare cu raportorul. Asta era tot. Mulțumesc. Mulțumesc. De la domnul Frunzulică. Mulțumesc, doamnă președinte. Dragi colegi, doamnelor și domnilor, am o plăcere deosebită că am fost ales raportor din umbră pentru acest raport foarte important de a mări durabilitatea legată de naturarea țirilor în curs de dezvoltare. De ce? Pentru că, doamnelor și domnilor, după cum știți, luarea de bani cu împrumut de către entități private și publice sunt un instrument important de finanțare investițiilor de cea mai mare importanță pentru o dezvoltare durabilă, inclusiv dezvoltarea durabilă și obiectivele în dezvoltare durabilă. Toate acestea, o datorie mare, o povară, poate să încetinească creșterea economică, să declanșeze instabilitate financiară și pune riscuri considerabile pentru <clears throat> dezvoltarea durabilă. În ciuda unor progrese semnificative a țărilor în curs de dezvoltare, în a reduce povara datorări <clears throat> comunitatea internațională a jucat un rol important în acest sens. Durabilitatea datoriei continuă să ridice mari semne de întrebare și motive îngrijorare. Asistența pentru țările în curs de dezvoltare pentru a avea o durabilitate pe termen de lungat a datoriei trebuie să continue să fie o prioritate deosebită, ca și sprijinul pentru a îmbunătăți capacitatea de gestionare a datoriei. Cu toate acestea, pentru a menține uh, sau a ține pasul cu acest peisaj în mișcare, inclusiv instrumentele financiare, nevoia de a revizui analiza de durabilitate a datoriei și pentru a da o abordare mai proactivă devine tot mai pronunțată. Am convingerea fermă că trebuie să ne gândim mai mult la modul în care o țară se consideră că are datorii durabile sau nedurabile. De exemplu, <clears throat> abordarea utilizată de instituțiile financiare internaționale se bazează pe o analiză a creșterii economice o dinamică a comerțului extern și disponibilitatea de resurse financiare externe, fără a ține cont de <clears throat> drepturile omului și dispoziții de dezvoltare. Trebuie să integrăm durabilitatea datoriei în contextul drepturilor omului și al ajutorului pentru dezvoltare. În plus, trebuie să subliniem <clears throat> deficiențele de reglementare, întrucât un volum tot mai mare de credite nu e guvernat de nicio formă de legislație. Cu siguranță, un pas înainte ar fi crearea unui regulament comun generalizat legat de datorie, însoțit de mecanisme de monitorizare eficace care să permită o analiză orizontală periodică a situației datoriei. În acest sens, Conferința ONU cu privire la comerț și dezvoltare joacă un rol semnificativ, dar îndeplinirea potențialului poate fi făcută dificilă, întrucât majoritatea țărilor încă n-au aderat la principiile propuse. Și trebuie să exercităm presiune și vom face acest lucru în viitorul apropiat. Vă mulțumesc încă o dată și, desigur, ca de obicei, sunt extrem de dornic să colaborez strâns cu domnul raportor și cu raportorii din umbră pentru reușita acestui raport foarte important. Mulțumesc! Mulțumim! Următorul vorbitor, doamna Judith Sargentini. Mulțumesc, doamnă președinte. Raportorul ne-a întrebat mai multe întreb- ne-a pus mai multe întrebări și mi-e greu să găsesc răspunsul, încă mă chinui să îmi dau seama ce vrem. Este un raport care trebuie să ne facă să înțelegem cum uh, percep datoria statului și cum se îndatorează sau ne uităm la politicile europene și la felul în care noi ajutăm sau nu țările în curs de dezvoltare cu datoria. Deci chiar nu știu care este perspectiva și unde vreți să mergem. Mă ocup de acest dosar de ceva vreme. În urmă cu 17 ani era o dezbatere internațională pe datorie. Datorie în țările în curs de dezvoltare care apărea pentru că dictatorul și achiziționa o flotă de avioane și uh, pentru că era vorba de avioane care nu erau în beneficiu cetățenilor, deci niște datorii complet injuste. Și atunci ce trebuia să facem? Se punea întrebarea trebuia să, unde trebuia să, de, pe cine trebuia să întreb despre avioanele respective, cui trebuia să ceri uh, socoteală. Deci este un subiect foarte important. Un alt aspect important pentru grupul nostru este acela de blending. Adesea oferim uh, un ajutor împreună cu un împrumut atrăgător. Și nu poți primi pur și simplu ajutor pentru dezvoltare, ci acesta trebuie cuplat uh, cu un împrumut. Acest blending este o contopire a celor două moduri de ajutorare. În urmă cu 17 ani, ușurarea îndatorării era pe ordinea de zi. Acum însă n-am mai auzit despre asta aproape nimic. Deci, noi nu atingem cel 0,7%. Nu suntem însă nici în trecut, dar calculăm uh, ușurarea datoriei în uh, acel procent în continuare și asta nu este sănătos. De unde vine datoria curentă? Sunt credite private? Pentru că așa pare să fie. Entitățile private oferă uh, titluri de valoare țările în curs de dezvoltare le acceptă sau suntem chiar noi uh, parte a exercițiului de credite care rezultă în îndatorare? Sunt niște întrebări la care aș vrea să ne uităm împreună. Recent, uh, noi și Verzii am fost de acord uh, cu o abordare progresivă, în așa fel încât să avem infrastructură în statele în curs de dezvoltare, dar iarăși cuplată cu uh, creditare pentru proiecte. Oare ținem suficient cont despre de ce înseamnă asta pentru un stat în curs de dezvoltare? La final, doamnă președinte, vreau să vă spun că noi avem o experiență internă cu datoria care nu poate fi rambursată. Mă gândesc la Grecia. Am uh, ajutat la salvarea băncilor, bănci uh, împovorate de datorie. Am văzut state membre care au uh, permis infrastructurii militare să fie vândute Greciei, îndatorând uh, acea țară față de Germania. Mi se pare că nu ne învățăm minte. Nu doar cei care se îndatorează trebuie să se învețe minte, și cei care ajută cumva la îndatorare trebuie să se învețe minte. Și aș vrea să reflectăm puțin la asta în raport și să uh, găsim moduri în care noi cei din Europa să încercăm să facem bine și să nu uh, mai cauzăm rău. Da, spune președinta, ideea de a avea recomandări clare este foarte utilă. Mi-amintesc reuniunile cu FMI și cu Banca Mondială în această toamnă și chestiunea îndatorării țărilor în curs de dezvoltare a fost pe ordinea de zi, întrebarea fiind ce facem. Vom face recomandări uh, despre care să se aplice chiar și Uniunii Europene? Charles, să ne gândim cum să facem ca din acest raport să rezulte ceva concret. Lola Sanchez. Muchas gracias, Linda. Eh, los países en desarrollo se han visto atrapados durante décadas en una situación de pérdidas. Y... Mulțumesc mult, Linda. Țările în curs de dezvoltare sunt eh, de zeci de ani de zi într-o spirală a pierderilor continue. nu pot fi acoperite nevoile cetățenilor. Mereu a fost vorba doar de creditare și iar creditare, o supraîndatorare infinită. Este o dilemă pe care o putem constata și în Europa. De la criza financiară și economică încoace, care a lovit în plan internațional, au existat programe de salvare a băncilor cu sume importante uh, la nivelul creditării în plan internațional. Chiar și în țările dezvoltate. Și asta a dus la o accelerare a îndatorării. În Europa au apărut uh, valori ale îndatorării extraordinare în vremuri de pace. Și atunci, dacă asta s-a întâmplat aici, ce să mai zicem despre alte părți ale lumii? Și ce se întâmplă cu combaterea fraudei și evaziunii fiscale? vedem că este o chestiune ce ține foarte mult de sărăcie și inegalitate. Aceste mari datorii nu sunt durabile și au efecte extrem de nefaste asupra uh, dezvoltării, asupra respectării drepturilor omului, asupra uh, mediului înconjurător. Sunt cheltuieli mari în plan militar, în plan de înarmare, avem elitele corupte, elitele fiind cele care stabilesc regulile jocului. Instituțiile internaționale financiare stabilesc ce stat sărac să-și plătească datorile și ce stat nu. E vorba de acel cadru de durabilitate pentru datorii, dar uh, nu se ține cont de nevoile oamenilor și se uh, analizează doar niște aspecte financiare restrânse. Iar banii pentru reducerea sărăciei au de suferit. Și, uh, practic, cei care stabilesc regulile, în ghilimele fiind spus, ale unei crize, sunt tocmai creditorii. Din păcate, pentru state ă, nu există o procedură de insolvență, așa cum există pentru persoane fizice sau pentru întreprinderi. Și tocmai de aceea ă, apar probleme. La ora actuală există mai multe inițiative în acest domeniu Chit că există foarte multe blocaje politice. Acestea trebuie depășite pentru că e necesară o soluție justă pentru problemele legate de datoria de stat, dar pentru asta trebuie o acțiune la nivel internațional și trebuie să se țină cont de resursele financiare guvernamentale pentru asumarea răspunderii și pentru acoperirea nevoilor cetățenilor. Să ne axăm pe nevoile oamenilor și și pe durabilitatea datoriilor analiza trebuie să fie una independentă. E nevoie de un raport neutru, de exemplu de la, din partea ONU sau din partea unor instanțe. Și apoi avem nevoie de finanțări bilaterale și multilaterale. Aceste chestiuni trebuie tratate exhaustiv și rapid. Altminte, există mereu riscul supraîndatorării. Pentru părțile afectate și pentru societatea civilă este important uh, să fie ascultate să poată furniza probe, așa cum se întâmplă acum uh, cu comunitatea internațională financiară. Când analizăm dacă niște datorii sunt durabile sau nu, sustenabile sau nu. Avem instituții financiare internaționale și avem uh, comunitatea internațională a donatorilor și e vorba de a face niște analize ca să vedem uh, dacă disponibilitatea de mijloace financiare exterioare ajută un, un stat să se susțină sau nu. Dar mai mult de atât nu scrie aici. Nu apare conceptul uman, nu apare durabilitatea. Sunt și alte lucruri de avut în vedere. Este foarte important pentru că uh, sunt uh, grupuri defavorizate, este sărăcie, vrem să avem dezvoltare durabilă până la urmă. Deci componenta umană este foarte importantă. Drepturile omului trebuie să fie în centrul preocupărilor noastre și în ceea ce privește îndatorarea. Uh, pentru asta vreau să mulțumesc domnului Gărânț uh, pentru contribuție. Eu cred că avem uh, un punct de pornire comun și vom putea să construim ceva împreună. Mulțumesc foarte mult, spune președinta. Thierry Cornier. Madame la Présidente, je me suis déjà excusé auprès du rapporteur parce que j'ai une autre réunion, je ne pourrais pas entendre sa réponse, mais on le fera en bilatéral, mais je voulais poser. Vreau să mulțumesc uh, raportorului. Um, n-am putut să particip de la început pentru că am avut o altă întâlnire. Sunt, ce putem să ne gândim de toată această îndatorire de pildă față de China și cum putem să avem o viziune care să fie mai realistă? Um, Mulțumesc, nu mai sunt alții care cer să intervină din partea Comisiei Peter Kovac de la Digi DEFCO. Nu știu însă dacă Comisia are inițiative cu privire la e îngrijorată de asta. A fost reuniunea FMI, Banca Mondială. Ce părere are Uniunea Europeană dacă aveți această informație? Thank you very much. Uh, so... Mulțumesc foarte mult. îngrijorează și pe noi acest subiect și încercăm să avem o atitudine proactivă în a oferi un răspuns în ceea ce este sustenabilitatea datoriei în țările în curs de dezvoltare. Este un subiect uh, recurent în ultimii 15 ani. Am reușit să reducem datoria uh, cu un nivel semnificativ în țările în curs de dezvoltare până în 2010 și 2011 și din 2012 încoace am uh, văzut că uh, datoria țărilor în curs de a început să crească semnificativ. Am făcut o analiză a acestui fapt recent și am văzut că în Africa, la sud de Sahara, de exemplu, nivelul datoriei uh, în raport cu PIB-ul a crescut cu 11 puncte procentuale în ultimii ani, ceea ce este o creștere semnificativă. Și sunt două forțe motrice aici. Uh, potrivit analizei noastre. Odată avem uh, nevoie, o nevoie semnificativă de dezvoltare. Există și agenda de dezvoltare și se recunoaște că trebuie făcute mai multe investiții în uh, țările africane, țările în curs de dezvoltare în general, uh, cu investiții publice și private. Dacă se folosesc aceste investiții într-un mod productiv, atunci și și dacă datoria este gestionată proactiv, atunci rezultatul ar trebui să fie niște rezultate uh, sustenabile, dar nu a, întotdeauna este cazul. Ce face ca datoria să crească în țările în curs de dezvoltare este uh, și uh, rata dobânzii internațională. Investitorii caută uh, uh, un randament uh, propice și caută medicul risc și deci Uh, emit titluri de valoare în euro sau în dolari și adesea se găsesc investitori care doresc să își asume riscuri. Comunitatea internațională din 2015 încoace a recunoscut că există nevoia de a spori investițiile în Africa se discută despre transformarea uh, miliardelor în uh, sume și mai mari, dar uh, e evident vorba de niște sume care trebuie gestionate proactiv. Lucrăm foarte mult cu ONU, FMI și Banca Mondială, fiindcă sunt acele instituții care la nivel internațional sunt relevante pentru acest aspect, pentru acest domeniu. E vorba de a transforma datoria țărilor în curs de dezvoltare într-o datorie sustenabilă, uh, FMI are un cadru pentru țările uh, cu venit redus în acest sens, uh, un cadru care a fost actualizat recent. Banca Mondială are o, un instrument uh, de gestionare a datoriei și noi lucrăm foarte mult cu această bancă pe situația fiecărui stat în parte, analizăm datoria fiecărui stat în parte, vedem care sunt riscurile, riscurile cu uh, moneda, cu refinanțarea, cu cursul valutar, mă scuzați. Ne angajorează însă și disponibilitatea datelor, o chestiune absolut de bază, pe care noi însă o luăm foarte în serios. În multe țări, E foarte multă datorie ascunsă în ceea ce privește uh, PPP-urile, uh, asumarea răspunderii. Acestea nu sunt mereu bine uh, prezentate în rapoarte. Iar în ceea ce privește chestiunile de finanțare generală publică, de exemplu, dacă sistemul de finanțare Uh, nu este formulată în așa fel încât să poată fi asumată răspunderea în mod democratic de către parlamentele naționale în ceea ce privește monitorizarea datoriei, atunci avem o problemă. Pentru că uh, riscul este să apară probleme sistemice. Cu privire la situația țărilor, în plan individual, încercăm să avem un dialog politic încercăm să monitorizăm cadrul macroeconomic pentru că situația trebuie privită într-un cadru general de politici fiscale și de nivel macroeconomic. Ce constatăm? Trebuie să diferențiem între țările bogate în resurse și țările care reușesc să aibă o economie mai diversificată. Țările cu cele mai iminente probleme sunt țările care uh, au multe resurse și care exportă um, petrol, pentru că în ultimii doi ani au uh, suferit un uh, șoc din cauza scăderii prețurilor. La ora actuală, imaginea de ansamblu variază foarte mult la nivelul sustenabilității datoriei. Țările care, țările care au export uh, reușesc să mențină un nivel scăzut de, al deficitului fiscal și, prin urmare, au un nivel gestionabil al datoriei. Și sunt de acord cu un aspect. Comisia spune și ea că nu există un cadru internațional de restructurare a datoriei. Când o țară uh, are stres uh, din uh, cauza datoriei, se întâmplă într-un mod ad hoc. E nevoie de acord din partea tuturor creditorilor și apar foarte mulți creditori necooperanți adesea. Pe viitor asta trebuie remediat. Apoi, un alt aspect relevant se referă la cum prin creditare se creează datorie. Vedem că se face o trecere de la uh, împrumutul de la stat la împrumutul uh, uh în privat sau împrumuturi bilaterale. În trecut, Europa, SUA și alte țări dezvoltate, club, cu clubul de la Paris, cum mi se spunea, erau actorii care uh, împrumutau mult. Acum uh, și statele emergente emit foarte multă datorie, plus instituțiile private de investiție. Și cadrul de restructurare a acestei datorii nu este unul de la sine înțeles. Se discută despre împrumuturi uh, cu asumarea răspunderii. Sunt niște principii emise în anul 2012 pentru creditare responsabilă și împrumutare responsabilă. E o listă de principii pe care să le aibă în vedere toți creditorii și debitorii. Așa, el e un document frumos, dar care nu a fost implementat, deci mai e de lucru. Anul acesta uh, și G20 a pus pe tapet problema în momentul în care a emis un document uh, de 5 pagini, tot așa conținând un set de principii uh, de avut în vedere și de către creditori și de către debitori. Dar este un alt document ce urmează a fi implementat și urmărit mai apoi. Foarte pe scurt, iată ce încercăm noi să facem. Noi încercăm să fim proactivi și, evident, facem analize în mod regulat, uh, ținem uh, aparatul nostru de management la curent, la fel și delegațiile, ca să știe toată lumea ce se întâmplă. Vă mulțumesc! Mulțumim foarte mult pentru această notă informativă. Charles, te rog! Oui, merci, madame Mulțumesc, doamnă președinte. Aș vrea să încep uh, cu întrebarea pe care mi-a pus-o colega Sargentini. Cred că am spus în remarcile introductive că uh, accentul pe datorie vrea să responsabilizeze pe toți cei care intervin uh, creditorii, creditorii privați, uh, creditorii publici, precum și împrumutătorii uh, din uh, țările în curs de dezvoltare. Cum să responsabilizăm? Am uh, propus să ne gândim la un cod de conduită. Regulile există, dar nu sunt codificate. Comisia a amintit acest lucru. Noi poate trebuie să ne gândim la o modalitate care să responsabilizeze și mai mult pe toți actorii implicați. Asta este răspunsul european și asta va fi în centrul raportului la astfel de probleme. Răspunsul european este cum putem să facem astfel încât uh, uh datoria să poată să fie sustenabile. Să, a spus, bun, să nu împrumutăm cu foarte multă ușurință. Trebuie să îi uh, uh, descurajăm toți cei care vor să împrumute în felul acesta. Uh, în trecut uh, se făceau astfel de împrumuturi uh, și se știa că în momentul în care apărea o criză urmau să fie ajutați. Am văzut în 2007 creditorii privați s-au ascuns în spatele principiului too big to fail, prea mare ca să dea faliment, uh, și deci trebuie măsuri care să responsabilizeze și mai mult. Nu prea văd cum poți să ceri unei bănci care dă un împrumut unei persoane care își construiește o casă, obligă să existe un uh, capital uh, inițial destul de mare pentru a reduce riscurile băncii băncilor noastre, băncilor europene. Nu știu de ce și nu văd de ce uh, nu am putea să avem aceeași abordare atunci când e vorba de a da un împrumut unor țări în curs de dezvoltare sau a unor societăți care activează în țări în curs de dezvoltare. Este o responsabilitate care trebuie asumată și trebuie să perseverăm pe această cale și trebuie să responsabilizăm și pe creditorii instituționali, Banca Mondială și Fondul Monetar Internațional. Fondul Monetar Internațional acordă credite pe termen foarte scurt, care trebuie uh, rambursate într-o perioadă de maximum 3 ani, cred Banca Mondială dă împrumuturi pe termen mai lung. Fondul Monetar Internațional, din acest punct de vedere, nu așa au stat lucrurile, dar acum așa stă, este situația. Deci este o parte a soluției, pentru că spunem, ales atunci când este vorba de uh, creditorii europeni în raport cu Grecia, femeiu spune dacă o țară uh, nu poate să ramburseze, nu trebuie să o împrumuți, trebuie să o ajuți pe alte căi. Asta trebuie să spunem și noi țărilor în curs de dezvoltare. Dacă o țară este ruinată, dacă este măcinată de uh, corupție, sau uh, este distrusă de această corupție care este ca o metastază care a invadat uh, tot țesutul economic al unei uh, țări, atunci trebuie să um, remediem lucrurile, trebuie în parteneriat să impunem niște condiții Uh, să uh, găsim o soluție pentru societatea uh, civilă care să poată să intervină acolo unde nu poate să o facă statul. Din acest punct de vedere, trebuie să procedăm astfel încât să existe suficiente mijloace la dispoziția noastră pentru finanțarea proiectelor sau a programelor sau de ajutor bugetar. Există întotdeauna un canal, o cale care să funcționeze. Deci putem să uh, încercăm să izolăm cazurile de finanțare fără să fie uh, afectate de corupția care domnește uh, în uh, țara uh, de unde sunt cetățenii pe care vrem să-i ajutăm și să studiem interacțiunea tuturor factorilor care contribuie la deteriorarea, deteriorarea situației. Este uh, vorba de absența statului uh, într-o serie de sectoare, intervenții sale. Deci putem să acționăm pe lângă actori. Uh, sunt niște ani de când mă ocup cu asta. Ne spunem aceleași povești întotdeauna. Cum să responsabilizăm actorii? În această dimineață am primit un fost prim-ministru dintr-un stat african care a fost ofuscat că nu s-au făcut uh, Uh, progrese în țara sa în combaterea corupției. Am discutat mai bine de o oră să încercăm să vedem ce se poate face. Și, la urmă, am spus, în fiecare stat uh, există o mână de persoane care dețin puterea și dacă aceste uh, persoane în posturi cheie sunt imunizate împotriva Uh, corupției, putem să facem pași înainte. Dar dacă nu acceptăm uh, acest minim de parteneriat, atunci uh, vom ne confrunta cu un eșec. Cu datorie sau nu, aceste țări sunt sortite pierzaniei. Anularea datoriei nu este un panaceu, ceea ce ar putea să scoată aceste uh, țări dintr-o situație groaznică este încercarea de a îmbunătăți uh, guvernanța. Asta începe prin posturile cheie și, de asemenea, începe și prin responsabilizarea Parlamentului. Majoritatea parlamentarilor nu au despus nimic uh, în ceea ce privește afacerile publice. Același fost prim-ministru mi-a spus dezbaterea în care s-au implicat cu toții a fost climatizarea în sala de plenară. Trebuie să depășim acest tip de dezbatere și acest uh, impas intelectual. Ce putem să facem? Să propunem uh, schimbări, uh, să vină la noi în această comisie, în Comisia Buget, în Comisia de Control Bugetar, pentru ca să reînvețe meseria de responsabili politici sau de supraveghetori uh, ai uh, finanțelor publice. Nu vorbim sigur cu mâinile goale, însă uh, trebuie să vedem ce putem să facem în acele zone în care facem aceleași constatări ani la rândul și nimic nu se schimbă. Trebuie să îi descurajăm pe cei care nu-și asumă responsabilitatea. Sunt și la noi, dar nu exclusiv, dar sunt și în țările în curs de dezvoltare. Crizele pe care le-am uh, parcurs, uh, mai exact uh, criza monetară, criza financiară, criza bugetară, criza economică, toate crize uh, care s-au telescopat într-o uh, criză în uh, mai multe domenii, e bine, trebuie să punem capăt acestui cerc vicios și să-l transformăm într-un cerc virtuos. Dar pentru asta trebuie să vedem ce actori se implică mai ales când este vorba de uh, datorie. Datoria nu este decât un element dintr-o suită de elemente, dar este un element important. Trebuie totuși subliniat că în raport cu trecutul au fost niște ameliorări. Aș uh, putea să vă mai spun multe și un timp îndelungat uh, în uh, legătură cu acest subiect. Însă vreau să uh, insist asupra prevenirii problemei Există clubul de la Paris, discuțiile din cadrul uh, instituțiilor monetare internaționale, însă ceea ce contează este că responsabilii politici trebuie să facă dovadă de puțină imaginație și creativitate, astfel încât această datorie să fie ținută sub control pentru o mai bună gestionare a fondurilor publice. Și asta nu numai în ceea ce privește datoria, ci și în legătură cu operațiunile viitoare ale Fondului de Investiții în Africa, mă gândesc în speță la ceea ce reprezentantul Comisiei ne-a spus ieri în, leg- în legătură cu dreptul de garanție a investițiilor. Se face o evaluare a riscului, dacă riscul uh, poate fi uh, ținut în frâu uh, dacă este previzibil, uh, dar uh, dacă avem uh, probleme și ni se aruncă praf în ochi, atunci trebuie să evităm astfel de situații de creditare. Sunt reamintit, domnul Vet a reamintit acordul de la Monterey și alte și cred că a spus că anularea uh, datoriei nu este un uh, panaceu, este un eșec, dar și eșecurile trebuie tratate. Domnul Frunzulică insistă asupra uh, îmbunătățirii sustenabilității datoriei, care trebuie să devină o prioritate, iar doamnei Sargentini i-am răspuns. Întrebarea domnului Cornu este puțin mai complicată, dar fiindcă este vorba de mai mulți actori uh, activi în același spațiu, și anume China și Uniunea Europeană, e bine, în uh, interacțiune uh, există percepția că un operator a fost tras pe sfară. Deci, mulțumesc comisiei noastre, precum și Uh, reprezentantului comisiei aflat aici uh, uh, pentru un răspuns foarte succint care să se limiteze la aspectele politice pe care le putem evidenția astfel încât să reacționăm la astfel de fenomene și pentru a acționa în mod preventiv cu scopul de a controla mai bine Uh, finanțele publice și pentru a da credite responsabile. Și în final a spune că e o chestiune de morală și de onoare. Și acesta este motivul pentru care am uh, vorbit de economia informală în aceste țări. Când vedem unde există cea mai mică problemă cu rambursarea datoriei este în uh, uh, economia informală, unde femeile Uh, au acces la microcredite, datoria este rambursată în proporție de 95%. Uh, uh, sunt împrumutate foarte modeste cu un cu o rata dobânzii foarte ridicată, aș spune chiar prohibitivă, pentru că prin astfel de demersuri, creditorul face astfel încât acest demers să aibă uh, și consiliere, să beneficieze de consiliere uh, uh, de către specialiști în legătură cu modul în care pot să folosească cei mai bine banii. Dacă o femeie cu o educație destul de uh, slabă poate să facă acest lucru, nu văd de ce uh, oameni instruiți nu pot să procedeze la fel atunci când este vorba de afacerile din propria lor țară. Da, uh, da, și țările ar putea să facă la fel. Charles, îți așteptăm uh, raportul destul de curând în comisie și am înțeles mesajul să ne concentrăm asupra recomandărilor. Putem să trecem acum la punctul 13, un punct uh, foarte important în legătură cu cadrul financiar multianual. Raportorul este Paul Rubic. Uh, elaborăm un aviz uh, pentru Comisia Buget următorul CFM uh, va hotărâ finanțele uh, Uniunii Europene după 2020. Uh, deci, Paul, fără alte comentarii, îți dau cuvântul. <clears throat> Mulțumesc foarte mult! Știm cu toții că acest cadru financiar multianual, la ora actuală, este marcat de anumite incertitudini și, uh, potrivit tratatului de la Lisabona, uh, Uniunea Europeană uh, ar fi trebuit să pună la dispoziție 1,25% din PIB. Dar în ultimii ani, șefii de stat și de guvern plus Consiliul de Ministri au redus constant și acum această contribuție și acum ne aflăm la, pes, la sub 1% din PIB. Prin urmare, se pune o întrebare de principiu dacă cu acest nou program uh, Parlamentul n-ar trebui să ajungă la, să ajungă la 1,24%. Noi dorim să avem 0,7% din PIB pentru politica de dezvoltare. Nu e vorba doar la nivel pur european. Este totul strâns legat de contribuțiile naționale. Totul merge mână în mână. Unor țări le vine mai ușor să facă asta, în alte țări pur și simplu nu este posibil să se ajungă la acest plafon la ora actuală avem bugetul european cu angajamente pentru 2018. Discutăm în nivel, la nivel bugetar de 160 de miliarde de euro. Acum o, o creștere de 160 de miliarde de euro, acum avem 144 de miliarde. Trebuie să ne gândim însă cât durează acest cadru. Totul depinde uh, și de felul în care se comportă britanicii, dacă îi calculăm și pe ei sau nu. Sau dacă revenim la șapte ani sau calculăm totul în termen de 5 plus 5, ca acum. Lucrurile nu sunt clare deocamdată. Pentru categoria 4 e foarte clar că vrem să respectăm obiectivele internaționale, adică avem uh, implementarea ODD-urilor și aceasta trebuie să fie elementul nucleu sunt uh, obiectivele 2, 6 și 7 de o însemnătate extraordinară pentru fondurile Uniunii Europene care au fost create uh, aici. Și mai este și chestiunea sănătății, educației, siguranței alimentare, uh, situației MM-urilor, apei, energiilor regenerabile, inovării, industriei și structurilor eficiente și de inovare este foarte important să creăm un cadru propice atingerii ODD-urilor și să prevedem uh, plăți în CFM pentru asta. Evident, este vorba și de a mobiliza sectorul privat, dar nu doar în Europa. Efortul trebuie să fie unul global, împreună cu țările cele mai puțin dezvoltate. Vrem să avem modele de tip blending și PPP, Iar în politica europeană de vecinătate am văzut că atitudinea aceasta more for more, mai mult pentru mai mult, este foarte importantă. Astfel, întrebarea este dacă n-ar trebui să depunem eforturi înspre a plasa în uh, politica de uh, dezvoltare în centrul politicilor europene. Sunt niște lucruri care nu sunt în controlul Parlamentului European la ora actuală. Trebuie să preluăm poate aceste elemente în buget. Ar fi foarte important pentru opinia publică, pentru eficiența gestionării diferitelor programe. Prin urmare, din punctul meu de vedere, ar fi foarte util ca măcar să ne gândim la asta. Să vedem care sunt celelalte resurse pe care le putem folosi, că e vorba de resurse private sau publice că e vorba de resurse locale sau internaționale. Sunt foarte multe idei. La nivel european, avem uh, mai multe fonduri fiduciare create, plus uh, facilitatea pentru Turcia, de exemplu. De principiu, trebuie să ne gândim la aceste aspecte și astfel mă interesează foarte tare opinia colegilor mei. Unde credeți dumneavoastră că uh, trebuie să plasăm accentele în noul CFM. Pentru mine este foarte important să uh, orientăm documentul în funcție de ce e relevant pentru Comisia DEVE, pentru ca totul să poată fi implementat în consecință. Mulțumesc! Um, thank you. Mulțumesc! Lai pentru socialiști raportor din umbră. Mulțumesc, uh, doamnă președinte, și mulțumesc, domnule Rubic. Este important că acest, uh, această comisie lucrează la uh, o, un aviz anul trecut mă iertați, săptămâna trecută am avut o discuție și am comentat asupra uh, bugetului. Am văzut reduceri în ceea ce privește asistența umanitară și pentru dezvoltare. Uh, toate uh, prioritățile de securitate. Uniunea Europeană nu vede imaginea de ansamblu. Prin 2050, tineretul din Africa va fi de 10 ori mai numeros decât cel din Europa. Investiția în Europa înseamnă investiția în stabilitate și prosperitate. Trebuie să uh, avem în permanență ODD-urile pe care le-am discutat în această dimineață cu uh, reprezentanții parlamentelor naționale uh, în revizuirea plafonului în sus cu 0,7%, am văzut că trebuie să avem o finanțare predictibilă, constantă, pentru a veni în întâmpinarea nevoilor uh, celor care se confruntă cu sărăcia, schimbările climatice și respectarea angajamentelor internaționale. Cred că trebuie să separăm uh, securitatea de asistența pentru dezvoltare. Programele de securitate pot să aibă un uh, impact pozitiv asupra dezvoltării, dar nu sunt o utilizare adecvată a oedd urilor Trebuie să fie un instrument pentru uh, grupurile de uh, intervenție. Trebuie să evităm uh, Uh, prevalența intereselor uh, particulare, în special atunci când este vorba de migrație. Sunt uh, preocupări în legătură cu principiul alinierii la prioritățile țărilor care beneficiază de aceste fonduri. Trebuie să punem capăt condiționalității lor în asistență. Trebuie să susținem țările în uh, curs de dezvoltare și nu să servim interesele Uniunii Europene în ceea ce privește migrația. Apoi, EDF-ul este uh, o excepție la principiul unității bugetare și care nu mai este justificat. Știm că ne confruntăm cu impactul Brexit, viitorul Cotonou, sunt multe necunoscute, deci uh, la plafon trebuie să ne mai gândim. Cred că simplificarea instrumentului uh, financiar uh, pentru asistență, asistență externă este importantă. Instrumentele în afara bugetului trebuie să fie utilizate pentru obiective concrete și pentru o perioadă uh, Uh, determinată. Lupta împotriva uh, sărăciei uh, și cauzele uh, migrației nu pot fi rezolvate într-o perioadă scurtă. Regula bugetară trebuie să fie regula și crearea de instrumente în afara bugetului trebuie să constituie o excepție. E nevoie de uh, fonduri uh, fiduciare uh, Uh, pentru a avea resurse uh, care să, comple să completeze resursele Uniunii Europene. Uh, facilitățile de blending trebuie să fie guvernate de standarde de transparență și de responsabilitate. Avem nevoie de o abordare prudentă trebuie să garantăm totul cu uh, garanții sociale. Apoi, uh, în ceea ce privește IMM-urile, nu e vorba de creștere economică, ci despre o creștere durabilă și despre uh, ființe umane. Amendamentele noastre vor merge în această direcție și așteptăm să lucrăm în mod constructiv cu domnul Rubic și cu toți raportorii din umbră. Vă mulțumesc! Mulțumesc, cășal Görens, pentru liberali. Vreau să-i mulțumesc lui uh, domnului Rubic uh, pentru că a făcut o introducere la această dezbatere. Ceea ce a spus este că Comisia este pentru un volum financiar uh, mai consistent pentru următorii 5 ani. Nu știm cât timp va dura uh, următorul cadru financiar uh, multianual. Parlamentul este pentru această poziție. Recalcitrante sunt însă statele membre, cele care plătesc, care trebuie să ne dea banii, cele care ne pun bețe în roată atunci când trebuie să ne gândim la surse de finanțare alternative. Acestea sunt veriga slabă. Atunci când uh, Uh, este vorba de a cere ceva Parlamentului, atunci sunt foarte eficienți uh, și uh, foarte răspicați. Sunt două puncte care ne preocupă foarte mult. Primul, Brexit. și bugetizarea Fondului European pentru Dezvoltare. este unul dintre contributorii în cei mai important acest fond, deci uh, nu vom avea resurse la nivelul finanțării politicii europene de dezvoltare și apoi lipsa banilor pe care îi plătește în momentul de față contributorul net uh, care este Regatul Unit. Uh, Dacă uh, această situație se perpetuează, vom avea o concurență între toate marile sectoare uh, politice și financiare din uh, Uniunea Europeană. Politica regională împotriva PAC, politica agricolă comună și uh, cercetarea împotriva uh, celorlalte sectoare, deci va fi o nebunie generală și vom asista la reduceri uh, importante. Și asta riscă să se repete uh, și la uh, bugetizarea acestui uh, Fond European pentru Dezvoltare, pentru că uh, acesta responsabilizează Parlamentul European. Nu se poate ca Comisia să rămână Agenția de Dezvoltare a statelor membre, și Parlamentul European să rămână un observator privilegiat, dar care nu are nimic de spus, nu are un cuvânt de spus. Trebuie să prevenim următoarea situație. Dacă Fondul European de Dezvoltare este bugetizat, asta ridică întrebarea dacă această bugetizare va umfla fondurile de care va dispune în viitorul Uniunea Europeană sau dacă va reduce volumul lăsat pentru celelalte politici. Riscăm să avem același efect la nivelul bugetizării Fondului European pentru Dezvoltare ca acela de după Brexit. Vă urez atunci uh, succes pentru a duce la bun sfârșit politicile care deja nu au fonduri. Deci avem state membre recalcitrante care nu vor să acorde resurse proprii Uniunii Europene, fără să mai vorbim de dependența uh, sistemului uh, decizional uh, la nivel european, nu numai de alegerile la Parlamentul European, ci și de alegerile regionale. Eu sunt îngrijorat de evoluția acestui dosar. Trebuie să avem o poziție hotărâtă, dar trebuie să fim conștienți de uh, pericolele uh, care uh, însoțesc această adoptare a CFM-ului după 2020. Doi vorbitori. Mai întâi de la Vers, doamna Hiriatu. Mulțumesc, doamna președintă. Aș vrea să mulțumesc domnului Rubic pentru proiect Cred că ne putem cu toții aștepta să fie completat. Nu există ceva cu care să nu fiu de acord, dar aș vrea și eu să adaug câteva lucruri. Ce mă deranjează în prezent e faptul că eu cred că Comisia deja se gândește la o reformare radicală a instrumentelor pentru dezvoltare. Și noi ar trebui să ne implicăm în acea discuție. Am încercat puțin dimineață pentru că am crezut că e o idee bună măcar să alertez statele membre în legătură cu acest aspect. Evident, argumentul de mai multă flexibilitate va apărea și da, flexibilitatea e necesară. Știm că crizele umanitare sunt atât de numeroase că e nevoie de flexibilitate pentru a reacționa la ele. Dar ce se întâmplă cu obiectivele pe termen îndelungat? Dacă se întâmplă și comisia, de fapt, va fuziona instrumentele respective și va face mai ușor să fie folosite și pentru scopuri nedefinite. Ce se va întâmpla cu temeiul legal? Asta cred că ar trebui să discutăm acum și mă tem că asta ar putea să facă parte din tentativa de a face ca rubricile 3, securitate internă și 4, acțiune externe, ca diferențele între ele să se să devină mai puțin clare. Există aspecte de militarizare, de securitate, dar noi ca Parlament și Comisia noastră trebuie să insistăm asupra cerințelor de bază ale impactului asupra dezvoltării și obiectivele pe termen de lungat pentru a asigura bugetul umanitar. Cred că s-au spus toate lucrurile bune în proiect domnului Rubic. E nevoie de, de cei care au nevoie de asistență oficială, lucru cu care nu se poate sau de la care nu se poate să ne îndepărtăm, dar agenda ODD trebuie să fie integrată pretutindeni la comisie și să se aplice tuturor uh, domeniilor de politică. În această dimineață am observat că colegul britanic din Parlamentul de la Londra vorbea de, deja despre Marea Britanie și Uniunea Europeană, ceea ce m-a întristat foarte mult. Eu încă mai sper uh, în minuni și <clears throat> trebuie să rămânem cât mai aproape de Regatul Unit și Regatul Unit să rămână cât mai aproape de Uniunea Europeană, pentru că avem în comun idei asemănătoare în legătură cu modul în care trebuie să promoveze dezvoltarea. Iar în ce privește plafonul, sunt de acord cu antevorbitorii, nevoile vor crește și dacă Europa vrea să-și păstreze demnitatea, trebuie să mărim plafoanele, fără discuție. Așa cum a spus Charles Gerens, ne îndreptăm, nu mai știu cum ai spus, ne așteaptă ceva vremuri tulburi și schimbările climatice. Dimineața un coleg spaniol vorbea de impactul schimbărilor uh, climatice pe continentul iberic, spune vorbitoarea. Deci trebuie să reacționăm și să folosim înțelept uh, bugetul pentru schimbările climatice, să compensăm lipsa de angajament din partea SUA în ce privește finanțarea climatică dacă vrem să facem ceva pentru adaptare și atenuare. Dar cred că ar trebui să avem o discuție cât mai cinstită și deschisă cu Comisia despre noile idei radicale și reflectarea lor în instrumentele pentru dezvoltare. Da, e o discuție pentru, despre instrumente în faza ulterioară. Întâi cadrul financiar multianual și apoi alte subiecte majore care trebuie dezbătute. Urmează Mirei Donano. Cred că e prima dată că veniți în comisia noastră. Deci, uh, întâi să vă urez bun venit. Mulțumesc, domnule președinte, într-adevăr. Sunt noua în comisia dumneavoastră și sper că o să reușesc să-mi aduc contribuții. Îi mulțumesc și domnului Rubic pentru eforturile depuse. Aș vrea să contribui și eu cu diverse amendamente. Dacă aplicarea celor 17 obiective de dezvoltare durabilă e o prioritate evidentă, Vreau să reamintesc că e vorba de angajarea statelor, dar și a actorilor, întreprinderi, colectivități, asociații și angajarea Uniunii Europene. N-ar trebui să înlocuiască pe cea a guvernelor țărilor care sunt în cea mai mare măsură capabile să respecte angajamentul. În ce privește creșterea sprijinului Uniunii pentru aplicarea acestor obiective în țările în curs de dezvoltare, le revine statelor să decidă ținând cont de argumente, de justificări care sunt și ele importante. Împărtășesc uh, dorința de a insista asupra obiectivelor referitoare la alimentație, sănătate, dar și educație, <clears throat> însănătoșire, industrie, infrastructură, în ce privește inovarea și guvernanța Trebuie să le promovăm, fără ca prin asta să scăpăm din vedere obiectivele de cea mai mare urgență. Subscriu la ideea că ajutorul public pentru dezvoltare trebuie să poată facilita mobilizarea de finanțe sau finanțări diferite pentru a permite dezvoltarea cofinanțării de proiecte, o abordare de dorit întotdeauna. În ce privește nevoile de ajutor umanitar după catastrofe provocate de om, trebuie ca responsabilitatea actorilor vizați să fie aprofundate pentru a-i face să plătească pe cei care au provocat dezastrele și nu contribuabilul nevinovat. În ce privește reducerea bugetului, mi se pare inadecvat să dăm vina pe Brexit de pierderea și citesc de fonduri în favoarea cooperării pentru dezvoltare. Nu trebuie să instrumentalizăm un subiect atât de delicat cum e cel al dezvoltării pentru a culpabiliza poporul britanic care a făcut o opțiune suverană și să nu uităm acest aspect. Mulțumesc. Mulțumesc că vreau să spun și eu câteva lucruri. Mai întâi, întreaga problema lucrurilor din afara bugetului. Știm că vedem tot mai mult fonduri fiduciare care se înființează. S-ar putea să existe argumente să existe astfel de fonduri în afara bugetului? dacă ne dea organismele din afară care să investească. Deci, dar dacă sunt doar cu bani europeni, nu mi se pare foarte justificat. Tot felul de fonduri fiduciare la care nu avem un control democratic. Ce să fim spus în legătură cu punctul 5 din raportul dumneavoastră? În legătură cu bugetizarea fondurilor europene pentru dezvoltare, linia cea mai importantă sau rândul cel mai important la sfârșit ca bugetizarea în contextul unei creșteri generale a totalului de ajutor oficial pentru dezvoltare. Cu cât avem mai puține garanții că se va ridica ștacheta, ar fi chiar periculos să bugetizăm Fedul, pentru că atunci ar putea părea că am mărit bugetul, dar de fapt am putea avea o reducere substanțială. Și acum ajung la Brexit. În Regatul nu e vorba de a da vina pe cineva, sunt niște fapte ale vieții. Regatul Unit plătește aproape 15% din Fed vine din Regatul Unit, cam 5 miliarde de euro. 10% din uh, DCI e o contribuție britanică. 700 milioane de lire sterline când pleacă Regatul Unit, E o pierdere în buget la care se referea Charles Görens și e o gaură în finanțare foarte clară. Un alt motiv pentru care eu cred și sper că după Crăciun vom avea un acord să trecem în a doua fază a negocierilor și că se va ajunge la un acord și să putem vorbi despre viitoarea relație între Uniunea Europeană și Regatul Unit. Dar s-ar putea ca Regatul Unit, care e un mare donator în ajutor pentru dezvoltare, a unul care are 0,7% în PIB să poate să găsească o soluție, să continue să lucreze. Nu știu, nu pot să vorbesc decât în numele propriu al guvernului, dar ar fi rezonabil să continue cu lucrarea. Un alt motiv pentru care chestiunea FED să fie discutată. Dar guvernul britanic va trebui să facă un gest sau altul în această privință. E un raport foarte important și cred că avem nevoie de o discuție legată de Fed să vedem și cei de la comisie cum văd lucrurile. Care va fi situația cu plafoanele generale, pentru că, dragi colegi, asta începe în 2021, e bugetul pentru ODD-uri. La sfârșitul acestor perspective, perioada ODD se va încheia, e 2028, e un buget foarte important pentru realizarea ODD-urilor. Mai dorește Vincent Grimaud care o să ne spună ce părere are Comisia. Mulțumesc, doamnă președinte. Trei idei pe care vreau să vi le comunic în legătură cu acest proiect de aviz și comentariile făcute de eurodeputați. Primul comentariu. Următorul CFM e o ocazie majoră să ne gândim și să traducem în cadrul financiar al UE angajamentele internaționale ale Uniunii și ale statelor membre. După cum s-a menționat, desigur, Agenda 2030, ODD-urile, la care ne gândim și mă refer, și la acordul de la Addis Abeba. Și acolo, în mod colectiv, Uniunea Europeană și-a înnoit angajamentul pentru acel 0,7% din uh, produsul național brut și 0,2% ținta pentru țările cel mai puțin dezvoltate. Evident, realizarea acestor ținte colective nu depinde doar de Uniunea Europeană, ci și de statele membre. Dar în același timp, e ceva foarte important la nivelul Uniunii Europene să-și aducă o contribuție în efortul general. Deci, operarea viitorul CFM, vreau să sublinieze din nou oportunitate, în primul și în primul rând, să ne gândim uh, și să reflectăm acest nivel de ambiție, să-l reflectăm în cadrul noi de politică adoptat la nivelul european, în special în noul consens european privind dezvoltarea. O a doua idee pe care vreau să vă comunic se leagă de această conversație despre bugetizarea Fondului European pentru Dezvoltare. Proiectul de raport sublinează chestiunea volumului, pentru că, într-adevăr, dacă intră în buget, se ridică problema plafonului general, nivelul de ambiție pe care îl putem avea în Uniunea Europeană și instituțiile europene. În același timp, aș vrea să subliniez alte două probleme majore care vor fi ridicate în conversația despre bugetizarea Fed, o problemă e cea a rezervei sau a rezervelor care există în prezent în Fed și, în general, chestiunea flexibilității. Actualul Fed are o rezervă sau avea la începutul perioadei o rezervă cam de 20% din fond, ceea ce e un atu major al actualului Fed pentru a avea resurse pentru a face față unor priorități în evoluție în cursul perioadei. Ce am văzut în toate CFM-urile este că nu putem prezice ce se va întâmpla în întreaga perioadă. De 5 ani, de 7 ani, această rezervă s-a dovedit extrem de valoroasă pentru a face față schimbărilor. Și în baza acestei ipoteze a unei Fed bugetizați a ridicat problema ce se va întâmpla cu acest gen de rezervă și cum s-ar putea integra în buget. Asta ar fi o observație. A doua observație, anumite elemente din Fed, din actualul Fed, nu apar sau nu pot fi incluse în buget și mă refer în special la anumite tipuri de cheltuieli finanțate în prezent prin facilitatea pentru pace în Africa sub rezerva unei revizuiri ulterioare, anumite elemente pe plan legal n-ar putea fi acoperite în buget. Deci asta ar declanșa, dacă s-ar bugetiza Fedul, ar declanșa o discuție ce se întâmplă cu acest gen de cheltuieli sau ce s-ar întâmpla, ce s-ar putea face în afara bugetului. Și aceasta e o parte legată de discuția despre cheltuieli pentru securitate și apărare. Și o a treia idee pe care vreau să vă o comunic se leagă de arhitectura instrumentelor. Cu acest cadru de politică noi și cuprinzător la nivelul Uniunii Europene și având în vedere nenumăratele instrumente de finanțare externe pe care le avem acum, am verificat, avem la rubrica 4 15 instrumente și temeri legale diferite calculăm și comparăm. De exemplu, la rubrica 2, despre resurse naturale, e de șase ori suma de la 4 și jumătate din numărul de instrumente. Deci o specificitate la rubrica 4, cheltuielile externe. Numărul mare de instrumente. S-ar aduce argumentul că scade eficacitatea ajutorului, având în vedere că e prea complicat, în special pentru diversi agenți care implementează ajutorul european. Deci e nevoie și de o reflexie în legătură cu modul în care am putea simplifica aceste instrumente pentru viitoarea generație de programe în uh, viitorul CFM, pentru a avea o mai mare eficacitate, mai puține lucruri, mai puțin complicate fără a ne antepronunța în legătură cu diversele obiective de politică și specificități care vor fi urmărite ca parte a relațiilor externe ale Uniunii Europene. În esență, iată ce doream să vă spun. Mulțumesc. Din nou, Paul are cuvântul. Vreau să mulțumesc sincer pentru aceste observații. Pentru mine sunt extrem de utile și cred că, de fapt, e vorba ca în domeniul politicii de dezvoltare să regăsim valoarea adăugată europeană. Unde poate să intervină Uniunea Europeană pe lângă ajutorul național ca să ofere valoare adăugată? Cu toții știm că există costuri importante și în nivel național, la nivel național dacă nu lucrăm unii cu alții. În uh, domeniul subsidiarității, prin urmare, regăsim uh, anumite elemente relevante și avem și Brexitul, așa este, care totodată poate fi o șansă să cooperăm pe, o nouă, pe un nou temei cu noi accente. Să vedem cum vor fi structurate noile finanțe Dorința mea este ca plățile Brexit către Uniunea Europeană să curgă și în cadrul de ajutor reciproc. Nu putem uh, să ne așteptăm ca Regatul Unit să rezolve totul dintr-o plată, ci va fi totul eșalonat pe mai mulți ani, uh, privind din perspectiva resurselor proprii, desigur. Și asta ne va oferi noi oportunități. Deci, uh, nu e totul uh, marcat de pesimism, dacă cooperăm, dacă urmărim această direcție pe mai departe și din uh, intervenții mi-am dat seama că vrem un, să atingem un obiectiv comun, atunci eu cred că în CFM vom reuși să obținem faptul că Uniunea Europeană va putea juca un rol mai important. Vă mulțumesc! Președinta, cu microfon. Mulțumim foarte mult pentru asta. Discuții interne la prezidiu. Okay, yeah, we, I haven't got, I'm looking for deadline. You, Heidi, do you want to add something else? Did you want... Heidi, doreai să adaugi ceva? Am ascultat cu mare interes răspunsul comisiei. Eu una nu spun că e greșit uh, să concertăm instrumentele dar trebuie să o facem cu prudență. Dacă avem obiectivul de a apăra eficiența dezvoltării, atunci asta nu se poate întâmpla așa oricum. Și deci ar fi util dacă Comisia ne-ar putea spune foarte pe scurt dacă există o analiză, un studiu de impact în derulare. Vorbitoarea e rugată să vorbească în microfon. Deci, există un studiu de impact în derulare acum? Iar această comisie va fi implicată în discuții încă dintr-o fază incipientă? Comisia? Mulțumesc, doamnă președinte. În programul de lucru avem o propunere generală prevăzută uh, pentru mai la anul și după aceea se pare că propunerile pentru noile instrumente vor fi pregătite și res- vor respecta principiul de better regulation, mai bună reglementare. Va, a avut loc și o consultare publică. Vom pregăti și un studiu de impact, așa este. În tot procesul va exista, da, un schimb de opinii cu Parlamentul. Bine, mulțumim foarte mult. Termenul de amendamente este 6 decembrie la ora prânzului. Mai avem două săptămâni. Votăm pe 24 ianuarie. Mulțumesc foarte mult, dragi colegi, și mulțumesc Paul Rubic, plus mulțumesc Comisiei. Trecem acum la subiectul 14, foarte important. E vorba de situația umanitară din Caraibe după uragane uraganele recente. Avem câțiva vorbitori pe care îi așteptăm la prezidiu, le dăm un minut să se instaleze. 14. Dragi colegi, trecem la punctul 14 și anunțam că este unul foarte important. Dar știți, sunt foarte mulți online și știu asta, că suntem urmăriți online, fiindcă uh, am, s-a, manifestat interesul. Am avut uh, uragane devastatoare în regiunea Caraibelor, Irma, Irma apoi Maria, și au fost uh, țări uh, cu insule devastate. San Martin, din antilele uh, franceze, a fost devastată. Uneori, când vorbim despre calamitățile acestea naturale, vedem că lucrurile se petrec în felul următor. Acum e o știre extraordinar de importantă, după aceea totul dispare și e trecut într-un con de umbră. Noi nu vrem să se mai întâmple asta. S-a întâmplat ce s-a întâmplat în Caraibe, vrem ca Uniunea Europeană acum să treacă la fapte pentru a ajuta la reconstruirea acestor state insulare. E o conferință la New York uh, relevantă, dedicată acestui subiect. Comisarul nostru e prezent acolo. Dezbaterea asta e la țanc. E foarte important uh, acest subiect, e importantă zona aceea geografică, avem legături istorice cu ea. Unele regiuni sunt chiar parte a Uniunii Europene. Ne bucură faptul că avem uh, reprezentanții ai statelor din Caraibele de Est, avem uh, și reprezentanții ai Comisiei, DG Eco și DG Defco. Mai întâi, doamna Charlene McClimmon, reprezentând Caraibele, are cuvântul. Ea este membru al ambasadei uh, uh, de pe lângă Uniunea Europeană, reprezentând uh, zona caraibiană. Ne veți spune dumneavoastră ce state reprezentați. Mai întâi să ne spuneți unde ne situăm la ora actuală, la ce nivel e problema, după care Comisia ne va vorbi, DigiEcro și DigiDefco, despre Pledging Conference de astăzi. conferința de angajament. Aveți cuvântul. Mulțumesc că îmi dați cuvântul, mulțumesc și pentru că m-ați invitat, în primul rând, să vorbesc pe acest subiect important. Vă salut călduros din partea cetățenilor din Caraibe, deși călduros e așa, în ghilimele fiind spus, pentru că vremea n-a mai fost așa blândă cu noi în ultima perioadă. Reprezint patru state Uh, dar în Caraibe noi suntem parte dintr-o organizație mai amplă care cuprinde 10 state, inclusiv statele non-independente, parte uh, din Regatul Unit și Martinic, partea Franței. Problema uraganelor din zona caraibiană a apărut din cauza schimbărilor climatice. Vă voi vorbi despre impactul din această perspectivă vă voi vorbi și despre impactul asupra datoriei noastre, impactul asupra vulnerabilității noastre aprofundate. După cum ați aflat de la știri, și știu că și Comisia uh, va vorbi despre ajutorul umanitar imediat, vă voi spune ce impact a existat. Noi suntem o zonă cu risc ridicat, an de an, de fapt tot timpul, Riscul este în fața inundațiilor, furtunilor tropicale, uraganelor, uh, crește nivelului mării, erodării, pierderii, pierderii uh, liniei de coastă, uh, alunecărilor de teren și așa mai departe. Pierdem anual o parte din zona de coastă, fiindcă ea cade în ocean, deci vulnerabilitatea este una persistentă. Eu sunt de pe insula Dominica și în momentul în care ne-a lovit uraganul Maria, tocmai ce ne reveniserăm din furtuna tropicală Erica. Asta a fost în 2005 și ne-a distrus pur și simplu. Și ne-a afectat sim, sim, ne-au afectat precipitațiile pentru că am avut o perioadă neobișnuită de secetă, pentru că în mod obișnuit nu ne confruntăm cu așa ceva, deci terenul a fost uh, Uh, complet uscat, um, ploaia venind uh, peste acest teren uscat a ajuns direct în mare și, prin urmare, efectiv s-au desprins bucăți de coastă și au căzut în mare. Ce învățăminte am tras în urma acestor evenimente? Cum ne-am pregătit în fața altor uragane? Cu stocuri de alimente și așa mai departe. Am trimis uh, stocuri și altor insule care au fost afectate, care uh, uh, au ajuns într-o situație dramatică. Barbuda, de exemplu, a ajuns să fie o insulă de nelocuit. Este pentru prima dată în ultimii 300 de ani când se întâmplă asta. Uh, practic, uh, au, au existat foarte multe probleme din cauza asigurării necesarului de alimente. Uh, am fost complet lipsiți de apărare când furtuna a lovit. În ceea ce privește condițiile din Caraibel de la ora actuală, se pune întrebarea ce insulă nu a fost afectată, pentru că avem mai bine de 17 insule cu impact. Uh, a fost afectate de Maria și de Irma, uh, inclusiv cu teritoriul uh, țărilor de jos, Franței, SUA și Regatului Unit, plus teritoriile independente. vreau să vă spun că între uh, 1990-2017 zona caraibiană a fost lovită de 320 de dezastre naturale, rezultând 31 de miliarde de dolari în daune. Caraibe este regiunea, una dintre cele mai îndatorate regiuni din lume. Datoria noastră se situează la 49 de miliarde, 31 de miliarde fiind legate de uh, reconstrucția post-dezastru. Vă voi explica un pic. Știți, suntem clasificați ca, ca fiind uh, țări uh, cu venit mediu uh, în funcție de PIB-ul per capita. Adesea noi protestăm asta, pentru că dacă o insulă întreagă poate fi distrusă în patru ore, cum se poate să fie privit ca fiind o regiune cu venit mediu? Uh, Chiar voiam să lansez o discuție, pentru că am văzut că aveți și alte subiecte relevante pe ordinea de zi și poate că informațiile acestea vă sunt de folos uh, pe măsură ce uh, dumneavoastră vă angajați într-un dialog despre ajutorare. Deci 31 de miliarde pentru reconstrucție. De fiecare dată când ne lovește uraganul, acesta nu ne distruge în întregime, nu ne anestezează total. Deci uh, luăm un credit pentru a reconstrui infrastructura rutieră sau un port. Uraganul Irma a lovit în septembrie și a existat un port care trebuia să fie inaugurat. El a fost însă complet de distrus, chiar înainte de a fi uh, inaugurat. Evident, el trebuie și plătit, dar și reconstruit. Și iată care este situația din regiunea noastră. Noi uh, pierdem uh, dreptul la finanțare de ajutorare pentru că suntem catalogați ca fiind cu venit mediu, începem reconstrucția post-uragan și continuăm până la anul când vine iarăși sezonul uraganelor. Cam acolo ne situăm la capitolul vulnerabilitate, o vulnerabilitate infinită, fără sfârșit. Este un lucru absolut uh, halucinant. Și uh, v-am spus care este îndatorarea regiunii noastre. Doresc să vă spun că sunt 10 țări care uh, a, sunt îndatorate cu peste 60% din PIB, două state cu 120, Uh, este o situație dramatică, cea mai gravă în ultimii 20 de ani. Împărtășesc aceste informații cu dumneavoastră, fiindcă ele demonstrează cât de mult trebuie să ne bazăm pe partenerii noștri în procesul de reconstrucție și de ajutorare în caz de urgență. De asemenea, participăm și la negocierile cu privire la uh, acordul post-Cotonou, Problema este că 38 de state din Africa la sud de Sahara au uh, o rată de îndatorare de 59% proporțional cu PIB-ul. Deci uh, sunt în zona noastră 10 uh, insule cu o proporție de 90% îndatorare față de PIB, ceea ce este mult mai dramatic. Cu privire la uragane, în această toamnă, în septembrie, am avut două organe de categorie 5 au uh, apărut în decursul a două săptămâni, ceva fără precedent, plus uraganul Maria pe care noi îl uh, considerăm un uragan care a trecut rapid de la categoria 1 la 5 în mai puțin de 18 ore, iarăși ceva fără precedent. Casele noastre pot să reziste în fața unui uragan de categoria 3 chiar și categoria 4, dar ceea ce am văzut noi uh, au fost daune la aproape fiecare casă. 90% din infrastructura a fost afectată în Dominica. Pe Barbuda a dispărut totul. La fel și pe insula și în Republica Dominicană. De exemplu, casa părinților mei nu mai are acoperiș. Plus că sunt uh, oameni care și-au uh, văzut casa pur și simplu strămutată. Au găsit-o în, uh, în bazinul unui râu și 95% de oameni nu mai au acces la electricitate. Sistemul uh, uh, de gestionare a apei a dispărut. La fel se întâmplă și în British Virgin Islands, la fel și în Semata, la fel și în uh, Barbudas, o insulă nelocuită pentru prima dată în ultimii 300 de ani. Impactul pentru noi arată în felul următor. 90% din infrastructura noastră a fost afectată, 100% din agricultură, adăposturile, educația, pescuitul, silvicultura, um, accesul la servicii medicale, toate au fost afectate. Multe insule din Caraibe practică ecoturismul, um, scufundările, drumețiile, dar uh, și noi ne protejăm prin lege uh, regiunile tropicale, plus peisajul portuar. Un parc național este un, în patrimoniul UNESCO. Se întâmplă asta din, de 20 de ani deja. Nu avem un uh, aeroport uh, internațional major, nu avem lanțuri mari hoteliere, avem doar două mari uh, hoteluri după standarde caraibiene, în rest sunt afaceri de familie. Noi nu defrișăm pentru activități economice. ne protejăm pădurile tropicale și s-a chiar spus că astfel contribuim la răcirea uh, climei. Dar acțiunile altora ne-au uh, pus uh, în linia întâi în ceea ce privește uh, războiul împotriva schimbărilor climatice. Chiar am spus asta uh, în septembrie la New York și săptămâna trecută la Bonn. Noi n-am uh, contribuit cu nimic la schimbările climatice și la emisiile de gaze cu efect de seră și totuși suntem primii afectați. Uh, Așa că, iată, noi am încercat să ne protejăm mediul înconjurător și totuși suntem absolut lipsiți de putere în fața catastrofelor. De aceea căutăm parteneriatul cu țările din Uniunea Europeană. Impactul uh, pentru noi este de natură umană și socială, este economic, întreprinderile își pierd obiectul de afacere, încetează activitatea economică, să pierd locuri de muncă, turismul este întrerupt, apar probleme din cauza proastei gestionări a apelor, a apei, apar boli, um, avem foarte mulți vârstnici uh, cu persoane de 100 de ani și peste și aceste persoane își pierd viața nu, din cau- nu în furtună, ci din cauza lipsei accesului la uh, medicamente și servicii medicale post-furtună. Deci provocările sunt enorme și uh, la nivelul tuturor sectoarelor inclusiv probleme de securitate, pentru că, după cum știți, Caraibe este un punct de trecere pentru droguri care vin uh, pe traseul sud-nord. Nu mai putem să facem monitorizarea imediat după o catastrofă naturală. Munca este întreruptă și e problematică și securitatea la frontiere. Din nefericire pentru noi, biodiversitatea este complet uh, distrusă. Sunt distruse plantele, sunt rase de pe suprafața pământului. Deja există un risc uh, major la noi cu privire la pierderea speciilor în biodiversitate. Iată câteva elemente cheie care ne pun mari, mari probleme acum. Mă opresc aici. Știu că DG Eco se va referi la ajutorul umanitar pe care l-am uh, primit din partea Uniunii Europene. Doream însă să vă ofer câteva puncte cheie pe care am dorit să le relevăm cu privire la vulnerabilitatea extremă, cu privire la faptul că suntem blocați într-un ciclu de construcție-reconstrucție, suntem catalogați ca fiind țări cu venit mediu, dar noi considerăm că uh, nu e corect nu există un tipar în care să ne uh, încadrăm. Mi se pare că în octombrie se spunea că Antigua uh, va fi uh, catalogată ca fiind cu venit ridicat, dar apoi Barbuda a fost distrusă în șase ore. Deci cum poți să spui așa ceva când fragilitatea există și când totul este atât de volatil? Discutăm despre o mare îndatorare care se referă la 30-35 uh, de ani de reconstrucție, reconstrucție cu fonduri proprii, dar și cu credite, uh, tocmai pentru că am fost considerați ca fiind uh, cu venit redus. Dar acum nu mai există această marjă fiscală, fiindcă am fost ierarhizați altfel. Deci, noi considerăm că este nerealistă această catalogare. Mulțumim Europei pentru că și-a făcut uh, uh, auzită vocea la OCDE. Uh, să vedem unde ne duce această discuție. Citesc din uh, uh, discursul premierului nostru la, la Bon, care a spus că suntem în linia întâi și nu este un război metaforic, nici o linie metaforică. Este o linie unde ne îngropăm morții, unde îi cons- consolăm pe cei care sunt în doliu, unde cerem uh, uh, eforturi de consolidare. Și cu asta mă opresc. Dacă aveți întrebări, vă stau la dispoziție. Mulțumesc! Um, Mulțumesc foarte mult pentru această prezentare. Colin, ai venit mai târziu. Barbuda este pentru prima oară în sute de ani de nelocuit în urma uraganului. Am fost în Dominica cu ani în urmă. Este o insulă foarte frumoasă. Trebuie să vedem cum vă putem ajuta să reconstruiți aceste uh, comunități. Eco. Mm, începem cu domnul Langraf. Vă rog să vă rezumați la punctele cheie. S-a făcut o prezentare și să ne spune ce se face acum. Mulțumesc, doamna președintă. Bună ziua Mă numesc uh, Martin Landgraf. Sunt uh, directorul în exercițiu uh, la direcția ECO care se ocupă de zona Caraibelor. Însărcinatul cu afacerea a vorbit uh, despre efect cu 90 de persoane care au murit, milioane care au rămas fără casă, fără apă, electricitate, fără canalizare și așa mai departe. În ceea ce privește uh, reacția, răspunsul, știți că uh, Uh, centrul de Coordonare a Urgențelor de la ECO monitorizează 24 uh, de ore din 24 tot ce se întâmplă. Am uh, monitorizat formarea acestor uragane, evoluția lor, ne-am prepoziționat Uh, experții umanitari care să meargă să viziteze aceste insule, să vadă care sunt uh, nevoile, sunt niște provocări extraordinare, au fost niște provocări extraordinare. Unele insule nu au putut uh, nu s-a putut ajunge foarte ușor la ele, mai ales în cazul uraganului Maria. Au fost și întâlniri de coordonare cu statele membre, nu o să intru în detaliu pentru că cheia este acum, uh, sau accentul trebuie spus uh, pe uh, reacția noastră. Am disponibilizat circa 300 de milioane de euro în etape. Am contribuit la fondul de răspuns în caz de urgență. Am dat fonduri pentru toate aceste insule devastate și uh, Uh, Republica Dominicană, Antigua și Barbuda, care au fost principalii beneficiari ai acestei asistențe. Uh, s-au făcut uh, și cereri din partea Națiunilor Unite pentru 265.000 de persoane în Cuba, 65.000 Uh, în uh, uh, Antigua. De asemenea, au fost și activități în ceea ce privește protecția civililor, mecanismul de protecție a civililor. A existat o echipă care s-a dus în Republica Dominicană pentru a coordona oferirea de asistență Uh, din țări cum ar fi Franța, Belgia, Olanda, asistența a inclus uh, o uh, varietate de ajutoare în natură, mm, asistență pentru transport și pentru logistică. Acest lucru. Deci, pe scurt, cam atât despre uh, Uh, această asistență. Un punct uh, care este foarte important pentru mine în acest context, din prima zi am, uh, ne-am coordonat foarte strâns cu colegii noștri de pe partea de dezvoltare pentru a ținti asistența noastră și pentru a ajuta la faza de reconstrucție. Deci m-am bucurat că lucrurile au mers foarte bine. și noi am putea să intrăm în uh, detalii. Intrăm în această fază de tranziție cu uh, accent pe alimente, apă și în special în uh, Cuba, unde nevoile sunt cele mai mari, dar și în Antigua, Barbuda și Dominica. Deci acum am să dau cuvântul colegilor mei de la DigiDevco pentru a vorbi din punct de vedere al dezvoltării și despre conferința care are loc la New York uh, astăzi. Deci DigiDevco, ce se întâmplă în New York. Mulțumesc. Sunt uh, adjunctul uh, șefului de secție eh, de la eh, DigiDefco, eh, cooperarea cu America Latină și zona Caraibelor. Așa cum s-a spus, comisarul Nimița este în New York, participă la conferința la nivel înalt a donatorilor organizată de ONU și CARICOM pentru a susține reconstrucția țărilor din Caraibe afectate de uragane recent. Sesiunea de angajament uh, a avut loc la ora 3 uh, după amiază, suntem cu 6 ore înainte, deci pot să spun că comisarul Mimița va anunța un pachet uh, substanțial de susținere, aproximativ 300 de milioane de euro pentru a susține țările din regiune pentru a face față nevoilor și priorităților mm, în Uh, urma uraganelor. Acest pachet de susținere uh, conține o reorientare și o uh, plată în avans pentru proiectele aflate în curs. Accelerăm un număr de plăți și am dat fonduri în avans pentru pregătirea unor noi programe acest pachet include de asemenea și un sprijin substanțial de circa 60 de eh, milioane de euro eh, resurse suplimentare care eh, provin de la Fed pentru susținerea pe termen lung, pentru activitățile care sunt implementate de colegii noștri de la ECO deci pe termen mediu și lung ne vom axa pe două niveluri. Nivelul bilateral pentru a susține țările cele mai afectate, care sunt uh, Dominica, San Kitts, Antigua, Barbuda și Cuba, pentru a face față uh, cu redresarea pe termen lung și reconstrucția uh, pentru a-și relua activitățile economice și pentru a relua activitățile de bază. Apoi a doua abordare la nivel regional vom uh, construi o asistență pe termen lung și o uh, rezistență pe termen lung. Uh, crearea acestei reziliențe va fi în centrul asistenței Uniunii Europene pe termen lung și la nivel regional. Cred că acest lucru trebuie privit din unghiul regional încercând uh, să întărim o serie de instituții și de agenții din Caraibe care s-au dovedit uh, foarte eficiente pe timpul și imediat uh, după dezastru, așa cum este SIDIMA. Agenția de gestionare a urgențelor în zona Caraibelor. 14 milioane pentru consolidarea acestei agenții astfel încât să se construiască reziliența în regiune și cum să reacționeze de fiecare dată, așa cum a spus doamna Schillingford, cum să se uh, evite situația în care se reia totul de la zero. trebuie să avem în vedere mecanisme inovatoare de finanțare, poate planuri de asigurări, Sigur, rolul sectorului privat uh, este esențial în reconstrucție și redresare, însă Uniunea Europeană uh, are un rol important de jucat în regiune pentru că suntem o sursă importantă de granturi. Sigur, aș putea să intru în uh, detalii în legătură cu acest angajament și componentele la nivel regional, dacă doriți să o fac, o să o fac. Dacă nu, rămân la acest uh, nivel general de prezentare pentru redresarea pe termen mediu și uh, lung și pentru uh, consolidarea situației. Dau cuvântul. Domnule Pomca, vreți să luați cuvântul? Nu. Enrique Chere. Domnul Gherer este uh, Uh, raportor permanent pentru ajutorul umanitar. Mulțumesc uh, celor trei pentru informațiile oferite și pentru modul uh, înflăcărat în care ați prezentat aceste probleme. Sunt uh, foarte multe cuvinte care sunt importante, uh, uh, incidența, impactul unor asemenea fenomene. Doamna Macmillan a spus că în decurs de numai două săptămâni am asistat la cele mai devastatoare uragane într-o perioadă foarte lungă de timp nu este un fenomen uh, reprezentativ numai pentru această vară. De calamități uh, naturale legate uh, de schimbările climatice ne fac să ne gândim că vom asista în continuare la astfel de calamități. Un alt cuvânt care începe cu I este ireparabil, în sensul că cei care își pierd uh, viețile, victimele acestor calamități naturale, asta înseamnă o pagubă ireparabilă, irecuperabilă în comunitățile în care natura este principala sursă de supraviețuire este mediul natural care atrage uh, activități economice care permite supraviețuirea localnicilor. De aceea, fenomene de asemenea magnitudine nu numai că distrug uh, vieți omenești, dar distrug și un mod de viață. Și un al treilea cuvânt care începe cu I este injustice nedreptatea. Așa cum uh, au spus-o uh, aici alții, sunt uh, persoane care sunt uh, victime uh, ale unor uh, calamități uh, generate de alte regiuni, de alte persoane. Cei care sunt cei mai afectați de schimbările climatice sunt cei care au contribuit cel mai puțin uh, la distrugerea mediului. Capacitatea de a depăși Uh, aceste pagube este foarte restrânsă. Am trimis uh, o delegație la întâlnirea uh, de la Cancun a platformei globale pentru a vedea care poate fi reacția la astfel de calamități naturale. Cu câteva luni mai târziu a avut loc cutremurul din Mexic, apoi uh, uraganele din zona Caraibelor. Toate acestea au evidențiat uh, necesitatea celor la care ne-am referit în Cancun. La Cancun am vorbit de două aspecte diferite. Unul, solidaritatea uh, în reacția la astfel de fenomene. Ni s-a spus că Uniunea Europeană va acorda mai bine de 300 de milioane de euro la New York astăzi. E o sumă, deși nu este suficientă. Salutăm acest lucru și suntem uh, mândri că s-a luat acest angajament. Dar alt aspect îl constituie strategiile pentru a fi pregătiți în a face față unor astfel de calamități naturale. Aceste fenomene câștigă în intensitate, însă, într-o care măsură, sunt o rutină, adică uh, ele apar în fiecare an. Deci, într-o oarecare măsură pot să fie prevăzute și se poate face o pregătire uh, în vederea atenuării efectelor lor. De aceea, uh, Uniunea Europeană împreună cu ONU, secretarul general al ONU care răspunde uh, de protecția în caz de calamități, trebuie să contribuie la elaborarea acestor strategii vizând o mai bună pregătire pentru astfel de calamități în zonă. Sunt unele uh, lucruri care nu pot fi rezolvate nici cu bani, nici cu o pregătire. Însă, atâta vreme cât putem să dăm dovadă de solidaritate, sunt convins că acest Parlament va fi pentru a face tot ce se poate, astfel încât să se sporească această capacitate pentru o consolidare a solidarității și, întorcându-mă la prima declarație făcută de doamna McLean este important să uh, facilităm activitățile economice, comerțul cu zona respectivă prin activități economice, printr-un comportament comercial care să nu fie unul restrictiv, care să nu constrângă dezvoltarea regiunii. Uh, calamitățile naturale sunt atât de uh, Uh, puternice și recuperarea, redresarea economică este atât de lentă încât trebuie să susținem comunitățile cu resurse și cu un comportament, cu politici care să reflecte solidaritatea. Mai sunt mulți colegi care doresc să intervină, dar uh, nu mai avem timp. Uh, vă rog să nu depășiți un minut în intervenție, un minut și jumătate. Ședința coordonatorilor începe cel târziu la 5 și jumătate. Moris nor pe Noiza și Mirei Donano au cerut cuvântul. Moris mai întâi. Mulțumesc, domnule președinte. Sau nu, domnul Ponga. Și apoi Norbert Noizer și apoi dumneavoastră. Mulțumesc, domnule președinte. Foarte rapid vreau să pun două întrebări. Mai întâi să le mulțumesc celor trei vorbitori care au prezentat situația din aceste mici insule lovite de uragan. Prima întrebare. Ați vorbit de 300 de milioane de euro de ajutor umanitar. Aș vrea să știu, pentru că n-aș cita țările și teritoriile de peste mări. Ați vorbit de Cuba, în fine, altele antibe, dar n-ați vorbit de unele teritorii de acolo. San Bartolomei, San Martin, și Anghila. Beneficiază și ele de acest pachet de ajutor? Și a doua întrebare către DigiDevco. Cum gestionați situația lui Saint Martin și San Martin? San Martin a avut un alt statut decât San Martin. Una e regiune ultraperiferică, alta nu, dar sunt lovite de un uragan de aceeași gravitate se gestionează diferit cu un alt pachet pentru San Martin care ține de țările de jos și altceva pentru o regiune ultraperiferică San Martin care ține de Franța. Aș vrea să știu cum se abordează, cum se rezolvă această problemă, această diferență. Mulțumesc. Mulțumesc, Norbert, acum. Mulțumesc și din partea mea. Sunt uh, chiar aici în față. După părerea mea, uh, Enrique a numit uh, subiectele principale. Riscul este ca pe viitor să avem insule care să nu mai fie locuibile, mai ales dacă schimbarea climatică va lua o amploare dramatică. Întrebarea este cum putem să îmbunătățim rezistența acestor insule da, sunt uh, previziuni pe termen lung, uh, ajutoare bilaterale și ajutoare regionale. Ce mijloace sunt la dispoziție? Planificarea este ea durabilă? Ce se întâmplă cu statele din Caraibele de Est? ce se întâmplă cu Cuba. A fost, s-a făcut trimitere și la Cuba. E vorba de relații speciale cu acest stat. Enrique a menționat solidaritatea și cred că la următorul la următoarea reuniune AKP, ACP, mă scuzați, vom discuta exhaustiv despre problemele de mediu. Și pe acest fond cred că pe viitor vom putea intensifica efortul de ajutorare. Mulțumesc! Și acum urmează următorul vorbitor. Mulțumesc, doamnă președinte. Aș reveni la întrebarea domnului Ponga. În Saint-Martin și Saint-Barthélemy, destinații foarte căutate, totul trebuie reconstruit pentru că uraganul a distrus 90% din infrastructurile de pe aceste insule ultraperiferice. Guadalupe, uraganul Maria, a făcut pagube materiale foarte greu și a privat de electricitate, după cum știți, mii de gospodării. Guadalupe și Martinica, producția de banane, care e baza economiei acolo, este distrusă aproape tot. Ajutorul de 30 de milioane de euro propus de Franța pentru aceste insule, evident că nu e suficient, pentru că pagubele care au afectat sunt de aproximativ 50 de milioane de euro. Dacă solidaritatea internațională și ajutorul umanitar de urgență au fost eh, trimise rapid și eficace, venit momentul să ne eh, întrebăm ce se va întâmpla după aceea, care sunt politicile aplicate de Uniunea Europeană, printre care Franța este un contribuitor net, pentru a sprijini economic aceste regiuni uh, franceze de dincolo de mări. Pescuitul, agricultura și turismul sunt activitățile principale și afectate din septembrie încoace și au nevoie de un plan uh, rapid de redresare de care depinde viitorul economic al acestor regiuni. Mulțumesc. Take... Mulțumesc. Acceptăm acum răspunsurile în ordine inversă și începem cu Comisia uh, DEFCO. Au fost câteva întrebări pentru dumneavoastră, apoi ECO și apoi doamna Schilling. Ultima. Mulțumesc foarte mult pentru aceste întrebări. Cu privire la dacă regiunile ultraperiferice sunt acoperite și susținute de către Uniunea Europeană, și teritoriile de departe. Știți că au un statut diferit aceste teritorii, iar în ceea ce privește regiunile ultraperiferice, știu că sunt cadre diferite de sprijin disponibile în politica regională, la DigiRegio. Deci nu aș simți tocmai bine să confirm astăzi aici lucruri legate de DigiRegio, de cum uh, poate sprijini Uniunea Europeană din această perspectivă regiunile ultraperiferice. Pentru teritoriile care sunt parte din uh, EDF, Fondul European pentru Dezvoltare, confirm că le vom ajuta, le vom susține, ca să răspund și întrebării domnului Ponga. Uniunea Europeană va susține aceste teritorii care au fost uh, afectate și care sunt parte a Europei, teritorii afectate de către uraganele recente și așteptăm în continuare un număr de evaluări post-dezastru care să confirme dimensiunea dezastrului și a daunelor, să știm exact despre ce sume discutăm. Dar deja am pus deoparte o rezervă. Sunt colegi în încăperea asta care uh, sunt mai avizați. Nu știu dacă pot să le dau lor cuvântul. Doar dacă dau, au ceva nou de adăugat, nu ca să repete. Dacă pot răspunde la întrebările colegilor foarte rapid. Dacă nu, nu-i nimic. Primim un scris după aceea, dacă nu avem răspunsuri în detaliu. Deci numai pentru informații în plus. Catherine. Mulțumesc de la unitatea de resort de la Comisie. Vreau să răspund și să completez la ce s-a spus deja la întrebările domnului Ponga. Pentru fondurile identificate la pachetul de 300 de milioane, în acest moment vorbim de un pachet de 5 milioane aproximativ consacrat pentru PTOM. Odată ce acele entități ne trimit cererile de finanțare în paza pachetului B. Avem deja o cerere oficială. Știi că sunt mai multe PTOM care au fost afectate. Am primit o cerere din partea Anghilei pentru a reconstrui sistemul de învățământ și așteptăm o cerere din partea lui Semertin și alte insule de acolo care ne-au confirmat intenția de a ne face și propuneri. În legătură cu diferența de statut, eterna întrebare, unitatea de tratament. Saint Martin e insula mare, uh, împărțită în două insule. Una e cu un statut, una e regiune ultraperifică, una nu, una ține de teritoriu european acces la fondul regional, una depinde de familia europeană, dar nu teritoriul european și nu are acces la acel fond. Acestea fiind spuse, sunt deja instrumente care permit o anumită aplicare de mijloace. E cazul cu San Martin, PTOM San Martin, unde depunem toate eforturile pentru a conjuga în mod concret instrumentele, printre care fondul Interreg, un fond transregional și Fondul European pentru Dezvoltare Interreg permite punți între cele două cofinanțări. Comisia acordă o atenție deosebită și vrea să încurajeze această formă de cooperare, care a fost confirmată și de domnul Juncker în scrisoarea de răspuns adresată domnului Tajani în legătură cu aceeași întrebare. Dacă aveți ceva de adăugat? Da, mulțumesc. Foarte succint, ca răspuns uh, la intervenția domnului Guerrero și a domnului Noizer, cred că, potrivit dovezilor pe care le avem, schimbarea climatică este încă un factor care crește nevoia de asistență umanitară în plan global. Și da, suntem de acord că trebuie să fim în continuare foarte uh, pregătiți în fața dezastrelor. Noi avem uh, experiență în acest domeniu, avem uh, programe lansate chiar în urmă cu 20 de ani și s-a intervenit prin bază, în baza acestora și în Caraibe și trebuie să ne dăm seama că avem nevoie de capacități substanțiale în caz de dezastru, pentru pregătirea în fața dezastrelor, pentru răspuns la dezastre. S-a intervenit în țările individuale și există un grad bun de disponibilitate. În al doilea rând, în acest context, trebuie ca noi să găsim programe inovatoare, cum ar fi programe de asigurare sau PPP-uri. Toate sunt elemente ce trebuie avute în vedere. Și un răspuns rapid și domnului Ponga. Nu era vorba de 300 de milioane de euro, poate n-am auzit eu bine, mi-aș fi dorit să avem asta. Era vorba de aproape 3 milioane de euro, ajutor uh, umanitar și răspuns umanitar oferit. Iar în ceea ce privește asistența umanitară pentru regiunile ultraperiferice ale Uniunii Europene, și ați menționat Martinic, uh, Guadeloupe și San martin la fel și doamna Durano, e foarte clar că în acest uh, temei noi nu putem oferi asistență umanitară cu, din fonduri umanitare în Uniunea Europeană. Am putea interveni în Sint Martin, unde am oferit asistență, dar nu și în San Martin. Deci, din punct de vedere umanitar e foarte clar și care sunt insulele în care am intervenit, mi s-a părut că le-am menționat. Îmi cer scuze dacă n-am făcut-o. Antigua, Barbuda, Cuba, și Dominica, Republica Dominicană, Haiti, St. Martin și Turks and, Turks and Caicos. De acolo, acestea au primit asistență din partea UE. Mulțumesc, nu în ultimul rând, doamna Schilling, pentru completări. Foarte pe scurt, pentru că știu că sunteți, sunt constrângeri de timp doamna Schillingford. S-au făcut evaluări post-dezastru și Domenica, în formula aceasta tripartită, uh, avea nevoie de 1,3 miliarde de dolari, cam 250% din PIB. Și asta se întâmplă într-un dezastru care s-a desfășurat uh, în 4-6 ore. Barbuda, 400 de milioane daune, o insulă complet distrusă. Acolo ne situăm. Ajutorul provenit de la Uniunea Europeană, de la conferința donatorilor, este foarte binevenit. Este doar o parte din ce avem nevoie. Sunt atâtea insule nevoiașe acum. Doream să mă refer pe scurt la observațiile despre schimbarea climatică. Suntem oarecum pregătiți. Avem experiență cu uraganele, dar nimic nu ne-ar fi putut pregăti pentru două categorii 5. Și daunele constante la nivelul infrastructurii sunt o problemă. Doresc de asemenea să mă refer și foarte pe scurt la dilema pe care o avem cu toții. O dilemă caraibiană, dar și europeană. Am ascultat discuția colegilor dumneavoastră și E curios, pentru că vântul nu cunoaște frontiere. Habar nu are de acorduri juridice care fac ca San martin să fie diferit de Sint-Martin. Spun acest uh, exemplu pentru că familia mea maternă, din partea mamei, era, vine din Martinica. Și când Martinica a fost uh, Uh, distrusă, s-au uh, uh, mutat pe Dominica. În 79 insula a fost distrusă și s-au întors în Martinic pentru că fiind francezi aveau acest drept. Ceilalți, neavând cetățenie franceză, au trebuit să rămână. Vântul habar n-are de aceste sensibilități și de aceea este foarte important ca pe termen lung să ne uităm la ce se întâmplă în Atlanticul de Nord într-o manieră diferită față de trecut. Trebuie într-adevăr să ne uităm la ce se întâmplă în aceste insule. Noi uh, suntem în afara ecuațiilor economice ale OCDE-ului, suntem în afara uh, a tot ceea ce ține de planul frontalier. Suntem uh, situați într-o zonă care ne face mici și vulnerabili și ajutorul e greu de justificat. Cum justifici că ajuți o jumătate a insulei și pe cealaltă nu? Cei care au puterea trebuie să vină cu schimbarea. Nu, aceasta este misiunea de data aceasta, dar important este să ne uităm uh, ce cerem noi. Să se creeze un fel de instrument uh, pentru noi, un fond care să fie disponibil imediat uh, țărilor afectate de aceste dezastre, inclusiv pentru teritorii din Europa, pentru teritorii dependente. Suntem parte a aceleași familii la o, adică cu toții suntem uh, afectați de pierderea de vieți omenești. E aceeași, uh, are aceeași greutate, oriunde ar surveni ea. Suferința pe care am avut-o împreună contează. Acesta este ultimul gând exprimat astăzi aici. Trebuie să fie intervenție pe termen lung, să fim inovatori și să ne gândim la noile instrumente. E obligatoriu să facem asta, pentru că nu merge status quo-ul, nu poate continua așa și nu este suficient ce se întâmplă acum. Thank, thank you very much, Vicky. Președinte, mulțumesc pentru un mesaj foarte limpede. Am vorbit cu unii din Anghila, mi-au spus că sunt afectați de Brexit, de alte probleme și aveți dreptate pe aceste mici insule și teritorii libertatea de circulație cu totul altceva. Când trebuie să meargă la spital într-o țară învecinată pe un alt teritoriu, sunt lucruri diferite. Vă mulțumesc tuturor pentru prezența astăzi, celor de la comisie și vom continua să urmărim situația. Așteptăm să ne întâlnim din nou când o să revenim pentru a continua să examinăm probleme și să vedem cum veți reuși să vă redresați pe aceste insule. Mulțumesc! Dragi colegi, vom trece rapid la întrebări. Timpul de întrebări pentru comisie. Nu avem timp. Punctul 15. Avem două întrebări din partea lui Julius Sargentini. Prima despre procesul Kimberley care certifică diamante. Uniunea preia președinția procesului Kimberley anul viitor și comisia trebuie să fie gata să răspundă la întrebarea domnului Sargentini și apoi poate să revină cu un comentariu. Așadar. Și numai pe punctele cheie, pentru că deja am depășit timpul. Mulțumesc, domnule președinte. Sunt Hilda Hardeman, director la Comisie pentru Instrumente Politice Externe ale Comisiei. Nu o să repet ce a spus în introducere. Câteva cuvinte despre procesul Kimberley. inițiativă Mondială de Prevenire a conflictului care își propune să prevină comerțul cu diamante din zone de conflict. Uniunea Europeană a fost unul dintre părinții fondatori în 2003 cu diverse țări producătoare, inclusiv Africa de Sud. E o președinție prin rotație. Uniunea Europeană va preia de la Australia anul viitor din 3 în 3 ani procesul Kimberley face o revizuire de ciclu pentru a vedea cum funcționează. Actualul ciclu a început în acest an și va continua anul viitor. Se ocupă de chestiuni cum ar fi procesul decizional, cum să-l facem mai eficace, sistemul de revizuire interpares, domeniul de aplicare al mandatului inclusiv definiția de diamantelor din zona de conflict. Uniunea Europeană intenționează să-și folosească președinția ca să promoveze procesul, să exploreze sinergii cu alte inițiative înrudite în domeniul guvernanței resurselor naturale, inclusiv due diligence și responsible sourcing de la OCDE. Trebuie să știți că procesul decizional la Kimberley se bazează pe consens. Toată lumea trebuie să fie de acord înainte de a se putea schimba ceva în mandat sau în practică. În plus, pentru a facilita o discuție aprofundată cu la diverse elemente care trebuie trecute în revistă, Uniunea Europeană a stabilit patru priorități pentru președinție. Mai întâi să consolideze relația tripartită între cei trei piloni ai procesului schimbării, guverne, industrie și societate civilă. În al doilea rând, să consolideze implementarea procesului certificării și scheme de certificare în procesul chimbului, care include încurajarea schimbului de bune practici, angajarea alături de <clears throat> Organizația Mondială a Vămilor și alte organizații internaționale și să acordăm atenție și executării, care au importanță deosebită în acest context. Sunt două aspecte care se vor bucura de o atenție aparte. Mai întâi îmbunătățirea schimbului de informații între diversi actori. În al doilea rând, încurajarea cooperării între diversi participanți în ce privește conformarea pentru a combate contrabanda și a încuraja colaborarea în probleme de aplicare a legii. A doua prioritate, a treia prioritate, să sprijinim edificarea de capacitate, în special să vedem cum poate contribui cel mai bine profesorul Kimberley la implementarea modedeurilor ONU și așa numită declarație de la Washington cu privind la mineritul uh, artizanal uh, pentru obține diamante. Vom uh, oferi sprijin de edificarea capacității în țările care au nevoie și vom vedea cu instituțiile financiare internaționale ce putem face în plus. A patra prioritate e una orizontală. În tot ce facem, în președinția UE, vom pune accentul pe importanța egalității de gen și a capacitării femeilor și copiilor. Iată elementele pe care doream să le prezint și vă stau la dispoziție dacă aveți întrebări suplimentare. Julie, da. <clears throat> Cunosc foarte bine procesul Kimberley și cum a fost înființat, pentru că m-am norat printre membrii negocierilor tripartite pe vremea aceea, reprezentând societatea civilă, am fost acolo între 2000 și 2003, când am negociat legislația. Și sunt recunoscătoare comisiei care a fost o forță motrice. Dacă dumneavoastră ați fi președinte anul viitor, înseamnă că uh, sunteți vicepreședinte acum, așa funcționează sau funcționa sistemul. Am ascultat care sunt cele patru priorități, dar știm și care e problema reală cu legitimitatea procesului schimbării scheme de certificare și abuzurile în materie de drepturi omului care oficial nu sunt în baza schemei. Schema e înființată de țări care nu examinează abuzuri pe care le fac țările, ci la abuzuri comise de grupuri de rebeli, dar am văzut de-a lungul anilor diverse scandaluri. Lungas Nord și South în Angola, situația din Zimbabwe, unde guvernele au profitat și abuzurile în materie de drepturile omului au continuat. Iar procesul Kimberley a fost extrem de lent în a reacționa. Până la urmă, totuși a reacționat. O întrebare concretă se referă la situația legată de mine, în special de femei și copii. Pentru ca procesul Kimberley să continue să fie respectabil, cred că ar fi bine dacă Comisia Europeană, ca președinte anul viitor, va face mai mult decât să încearcă să edifice un consens, pentru că să edifici consens cu o țară precum Zimbabwe nu e o sarcină ușoară, dar abordare proactivă pentru a se ocupa de abuzurile de, în materie de drepturi omului și comise de guverne, membre la procesul Kimberley ar fi foarte util. Apreciez răspunsul, dar mi se pare excesiv de birocratic. Bun. Aveți ceva de adăugat, comisia? Nu știu cum va cheamă. Doamna Harman. Mulțumesc, doamna președinte și doamna Sergent pot să vă promit că vom fi orice numai birocrați nu vom fi în acest proces la președinție. În ce privește, vom folosi orice ocazie vom avea pentru a ridica genul de chestiuni la care v-ați referit și în același timp, desigur, că trebuie să lucrăm în cadrul care a fost stabilit de proces. În ce privește diamantele din conflict, definiția lor, credem că e în interesul tuturor participanților să ne asigurăm, după cum spuneam, că procesul rămâne fidel scopului pentru a extinde definiția diamantelor de conflict ca să corespundă realității de pe teren. La ultima revizuire a ciclului în 2012, Uniunea Europeană a sprijinit extinderea actualului mandat pentru a permite procesului să se ocupe de situații mai largi de conflict sau de violență, inclusiv preocupări legate de drepturile omului și ca președinte în 2018 vom facilita dezbateri în proces în legătură cu posibila extindere a mandatului. După cum am mai spus, avem nevoie de consens pentru a ajunge la un acord, dar asta nu elimină posibilitatea de a utiliza președinția, faptul că ai acces la toate țările participante de multe ori. Deci ai uh, asistență, resurse la dispoziție pentru a pune degetul pe rană, pe problema identificată, pentru a cere să îi se acorde atenție și pentru a avea discuții cât mai aprofundate cu țările vizate în măsura posibilă. Aș vrea să vă spun că procesul Kimberley ar trebui văzut de asemenea ca fiind ceva în completarea due diligence în lanțul de aprovizionare de la OCDE și a eforturilor din forumurile internaționale, cum ar fi Organizația Internațională a Muncii. Vom face tot ce vom putea pentru a crea sinergii cu alte organizații internaționale și cu alte inițiative, ori de câte ori va fi posibil și relevant în contextul viitoarei președinții. În concluzie, nu pot deloc să vă promit că vom reuși să schimbăm definiția, dar pot să vă promit că vom depune toate eforturile pentru a atrage atenția asupra acestei chestiuni și vom utiliza orice ocazie disponibilă pentru a sublinea și a încerca să facem guvernele și alte părți să evolueze în legătură cu acest subiect. Mulțumesc. Vom continua să urmărim situația și Judy are dreptate. Și eu eram aici când s-a făcut toată treaba asta, trebuie să ne asigurăm că funcționează pentru că încercăm să facem mai severe alte orientări ale OCD și dacă asta nu se aplică adecvat, nu o să funcționeze. Următorul punct. O altă întrebare lui Judy Sargentini despre OCD, DAC și implicarea comisiei. Vrem să ne asigurăm că comisia noastră e mai bine informată în legătură cu ce se întâmplă, ce face, ce se spune în numele UE la aceste întâlniri la nivel înalt. Nu știu acum cine ne va răspunde de la comisie. Nu știu cum vă chem. Mulțumesc. Nicoleta Merlo, șef adjunct de unitate la finanțe și eficacitate la DEFCO. Vă mulțumesc că ne-ați invitat după întâlnirea la nivel DEC a avut această 51 întâlnire pe 30 și 31 octombrie la Paris. Obiectivul a fost să adoptăm noul mandat și noua strategie pentru Comisie, ținând cont de noua arhitectură de dezvoltare și ODD-uri și și-a propus să încheie procesul de modernizare ODA, care a început în 2012. Uniunea Europeană a fost reprezentată de domnul Man director general al DEVCO. Întâlnirea la nivel înalt a adoptat clarificări la rap- directivele statistice de raportare privind costurile cu refugiații în țările donatoare. Este rezultatul unei activități efectuate de grupul temporar de lucru înființat în februarie. Scopul urmărit a fost să aducem unele clarificări pentru a îmbunătăți transparența, comparabilitatea și coerența raportării efectuate de membrii DAC. Desigur că Uniunea Europeană nu raportează in donor refugees cost, dar a salutat aceste propuneri pentru că s-a mărit coerența și alinierea modului în care <clears throat> membrii DAC calculează costurile cu refugiații. Nu se extindere domeniul de aplicare în ce privește raportarea DAC. Uniunea Europeană are atitudine favorabilă față de această propunere După cum știți, avem un rol de a consolida ODA, UE și a membre, coerența raportării extrem de importantă. În ce privește agenda întâlnirii la nivel înalt, sunt și detalii de implementare pentru modernizarea investițiilor din sectorul privat. A fost o propunere într-un proces foarte lung pentru a traduce în ce privește investițiile din sectorul privat adoptate la întâlnirea la nivel înalt din sectorul 2015 pentru o schimbare de la raportare bazată pe flux de numerar pe raportare echivalentă în funcție de maturitatea instrumentului utilizat și de nivelul de riscuri și situația din țara partener. Această propunere, conform Comisiei, a fost echilibrată și a corespuns cerințelor agendei de acțiune de la Addis Abeba pentru a acoperi materie de dezvoltare să aibă efect de pârghie pentru a mobiliza sectorul privat pentru a finanța infrastructura, ceea ce permite recunoașterea eforturilor comisii cu planul de investiții externe și recent adoptatul Fond European pentru Dezvoltare Durabilă. Din păcate, această propunere n-a primit aprobarea tuturor membrilor DAC, deci nu s-a adoptat. Ceea ce înseamnă că deocamdată încă o să aplicăm în raportarea acestor activități directivele din 2012, care mențin în continuare abordarea cu de numerar și nu reflectă garanțiile decât în momentul în care s-au activat. Iată care erau informațiile la zi pe care doream să vi le comunic ca răspuns la întrebarea doamnei Sargentini. Vă mulțumesc. Thank you, uh, Judith. Mulțumesc, Judith. Mulțumesc, doamna președintă. Maria Hoiberg a pus întrebarea pe 10 octombrie în pregătirea acestei întâlniri la nivel înalt am avut uh, și președintele uh, Comisiei DAC uh, care ne-a vizitat atunci când pregăteam schimbarea criteriilor. Încercăm să înțelegem mai bine ce se întâmplă și să înțelegem cine dă mandatul Comisiei de a participa la discuții și de a lua decizii reprezentantul Comisiei vorbește despre propunerile aflate în discuție, trebuie să își dea seama că noi nu am văzut aceste propuneri și ar fi bine să vedem aceste propuneri. Ne spuneți că sunt bune sau nu, dar eu nu pot să judec pentru că nu am nicio idee în legătură cu ce conțin aceste propuneri. Cererea mea ar fi dacă ați putea să ne dați aceste propuneri sau cel puțin rezultatul uh, discuțiilor. În plus, înțeleg că noi, ca Uniunea Europeană, sau mai exact uh, Comisia Europeană, trebuie să, uh, să fie revizuit în Japonia. Și mă întreb uh, cum funcționează lucrurile și mă întreb dacă uh, și Parlamentul joacă uh, o, un rol în această revizuire interpares, pentru că noi avem un uh, rol, o responsabilitate sau competență de control. E o întrebare care este rolul nostru atunci când este vorba despre uh, revizuirea interpares uh, a Comisiei DAC. Verific Uh, am uh, văzut documentele pentru această întâlnire înainte. Trebuie să vedem lista de distribuire. Eu trebuie să... Mm, sigur, primim sute de e mail în fiecare zi, deci nu pot să mă bazez pe memoria mea. Poate că am la următoarea întâlnire o să vă spun ce am uh, hotărât cu Comisia Europeană pentru această procedură. O să verificăm și o să ne asigurăm că așa se stau lucrurile. Bun. Da? Bun. Vă mulțumesc tuturor. La diverse următoarea întâlnire 4 decembrie la ora 3. Acum are loc ședința coordonatorilor.